Well, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. A very warm welcome uh, to the... Bun venit. Uh, vă urez bun venit tuturor la lucrările comisiei noastre, Comisia IMCO și probabil că știți că e vorba de o întâlnire foarte importantă și avem uh, norocul că am, uh, am programat deja o întâlnire în această după amiază. Este vorba de ziua în care domnul profesor Mario Monti, căruia îi urez bun venit, și a lansat raportul, care este unul foarte important, e vorba de o nouă strategie pentru piața unică. Și ce ar putea fi mai uh, uh potrivit decât uh, Comisia noastră pentru piața internă să ofere o, o, un forum public pentru acest raport. Așadar, îmi face de asemenea plăcere și suntem onorați să-l avem aici pe președintele Parlamentului, uh, prietenul meu, domnul Ierzi Buzek, Buzek care va rosti câteva cuvinte uh, peste câteva momente. Uh, am câteva anunțuri uh, formale. În primul rând, vă spun că această reuniune este transmisă pe site-ul internet al Parlamentului. E totdeauna bine de știut că apărăm pe rețeaua de internet globală și astfel că reuniunea noastră este Uh, înregistrată și ordinea de zi pentru a doua parte a reuniunii noastre este că vom avea o prezentare din partea prof- domnului profesor Monti după o, o introducere a președintelui Parlamentului și apoi sper că vom avea timp și pentru niște intervenții din partea coordonatorilor și raportorilor. Uh, în raportul nostru pentru o piață unică este vorba de uh, Domnului Greg, vicepreședintele Comisiei, și sigur că a fost sprijinit, uh, a, a fost uh, un ajutor uh, însemnat și pentru munca domnului Monti. Vreau să-i urez bun venit și domnului Brian Cassidy, fost parlamentar european, președinte pentru secțiunea de piață internă a Comitetului Economic și Social. Îi urăm bun venit de asemenea, urez bun venit membrilor din alte comisii care participă, pentru că era vorba de... O, am lansat o invitație uh, membrilor celorlalte comisii interesate să participe la prezentarea raportului domnului profesor Monti. Îmi face o deosebită plăcere, în primul rând, să dau cuvântul domnului președinte al Parlamentului, domnul Buzek. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc, Malcolm, pentru că m-ai invitat uh, și pe mine la această reuni reuniune. Sigur că uh, există această obligație de a participa la, uh, la mm, lucrările comisiilor și acum, uh, pentru că sunt președintele Parlamentului, nu mai am această ocazie foarte des. La, eu am făcut parte din comisiile I3 și ENVI, dar acum, din păcate, nu mai am timp fiind președinte, însă știți că fiecare comisie își are activitățile proprii, activități care interesează întregul Parlament. Sigur, ne-am ocupat de probleme cum ar fi uh, schimbările climatice. Încă de acum doi ani, Comisia Envi a fost uh, cea mai importantă în acest domeniu. Am venit cu un pachet de legi, sigur au fost și alte uh, subiecte. Asta știu din propria mea experiență din Parlament și putem spune acum ca să sosit timpul ca IMCO și ECON, aceste două comisii, să fie cele mai importante din Parlamentul nostru. Este foarte clar și acum nu ne referim doar la detalii, cum, cum, cum să rezolvăm problemele cu piața noastră internă, ci e vorba până la urmă de spiritul integrării europene, filosofia uh, Uniunii Europene în, în ansamblul ei. Asta, așa înțeleg eu raportul uh, domnului profesor Mario Monti. A, mă scuzați, nu, nu pot spune profesor, pot spune doar domnul, ci suntem și politicieni și domnul uh, Mario Monti este unul din uh, mari politicieni ai Uniunii Europene, a activat în cadrul Comisiei Europene, fiind comisar de, re, de resort pe acest domeniu și dați-mi voie să vă spun că discuția noastră uh, este, vine exact la timp, deoarece a intrat în vigoare tratatul de Lisabona, Asta înseamnă că a sporit importanța Parlamentului European și a măsurilor comunitare reprezentate de Parlamentul European. Trebuie să ne asumăm propriile responsabilități dacă vorbim despre piața unică. Înseamnă că e răspunderea noastră aici. Noi uh, răspundem pentru uh, măsurile comunitare, mai ales după intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona. Mai apoi, în ultimii 5 ani, sau chiar 10 ani, începând cu anul 2000, um, am avut pe ordinea de zi agenda de la Lisabona. Știm că nu a fost un mare succes. Era vorba de metoda coordonare deschise. și piața unică. Și sigur că trebuie să îmbunătățim lucrurile pentru că ne pregătim pentru strategia 2020 să arătăm uh, cetățenilor noștri că suntem responsabili pentru uh, viitorul nostru comun. Și rezultatul acestei gândiri la nivel global, sigur, este relansarea pieței unice. E evident. Relansarea. Ideea a venit încă de acum câteva luni, însă acum avem uh, probleme suplimentare. Și, sigur, E un moment dificil, știm ce se întâmplă cu criza financiară, deși deci din, inclusiv de acest punct de vedere, trebuie să vedem cum putem relansa piața unică și cum să ne rezolvăm problemele comune și cum să îmbunătățim calitatea vieții tuturor cetățenilor noștri pe viitor. Nu doresc să vă răpesc prea mult din timp, pentru că sunteți profesioniști ai domeniului, mai ales domnul Mario Monti, dar dați-mi voie să spun că sigur că în prima decadă prima, ă, piața ă, unică a fost o mare realizare. Se spune că aproximativ ă, 877 de, de miliarde uh, s-au uh, adăugat uh, și 250 mm, de milioane de locuri de muncă mm, ca urmare a pieței unice. O mare realizare. Știți uh, că există 5 puncte, avem probleme cu directiva serviciilor care nu a fost pusă în aplicare așa cum se cuvine în Statele Unite și ele trebuie să o facă cât mai curând posibil. Apoi, supravegherea financiară și capitalurile, foarte, foarte importantă. Apoi, hedge funds și trebuie să ne gândim și la relațiile noastre externe, nu doar la relansarea pieței unice pentru Uniunea Europeană, ci și uh, în exterior. Sigur, foarte importante sunt și discuțiile cu Statele Unite. Apoi, standardizarea bunurilor standardele sunt necesare. Poate, am realizat asta, putem să o realizăm la nivelul uh, uh, telefonelor mobile și am avut progrese și inclusiv cu niște soluții pentru industria autovehiculelor. Apoi, uh, zona Schengen, uh, eliminarea vizelor. Mă gândesc și la partenerii noștri din afara Uni- Uniunii Europene. Sigur, prima dată trebuie să ne ocupăm de statele membre. Dar propunerea mea, dacă e să vorbim despre mobilitatea persoanelor, despre limbile europene, dacă putem spune ceva, unu, cum ar fi 1 plus 2, o limbă maternă și două limbi străine, uh, să fie obligatorii în, uh, la nivelul gimnaziului, școlii secundare. Bine, asta nu e o răspundere a noastră, ci ține de răspunderea tuturor membre, dar noi putem face propuneri. Cum putem vorbi de mobilitatea persoanelor fără ca acestea să cunoască câteva limbi străine? Deci ar fi propunere, o, iată, o propunere comple- concretă să ne relansăm strategia privind piața unică. Și sigur, cercetarea, al cincilea element foarte important. Foarte important din punct de vedere intelectual pentru noi toți. Mă apropii de încheierea uh, introducerii mele. Uh, e foarte interesant, e important și comerțul electronic, pentru că fără acesta nu putem face progrese, foarte important și de asemenea Bine, e vorba, sigur, cu excepția celor cinci libertăți, dar vorbeam deci de comerțul electronic și mai apoi încă ceva pe care domnul Jacques Delors, a fost președinte al Comisiei Europene, acum câteva zile. E vorba de Comunitatea Europeană a Energiei. Domnul Jacques Delors a spus de asemenea că este foarte importantă Sigur, nu putem intra aici în detalii. Și uh, referindu-mă la comisiile mele, sigur că și dumneavoastră sunteți comisiile mele, dar uh, ITRE și ENVI m-au interesat pe mine uh, în mod deosebit și la începutul lui iunie voi discuta cu aceste două uh, strategia pentru comunitatea energetică europeană. Și a treia, al treilea aspect foarte important, competitivitatea, competitivitatea Uniunii Europene, pe baza politicilor de coeziune. E vorba de utilizarea potențialului tuturor regiunilor europene. Dacă vorbim de competitivitate bazată pe economia liberă de piață și, pe, și o economie bazată pe cunoștință, Sigur, problema asta ne este bine cunoscută. Programe de cercetare, va fi vorba de al optulea program cadru, cadru care va fi lansat în câțiva ani. Uh, dar e foarte clar uh, cu coeziunea, dar trebuie și folosit potențialul întregii Uniunii Europene. E un lucru necesar pentru uh, competitivitatea noastră. Uh, ieri s-a sărbat a 60 aniversare a declarației lui Schuman, lui Robert Schuman, și victoria cel de-al doilea război mondial. Pentru mine e o mare diferență, pentru că dacă mă refer la victorie în al doilea război mondial, înseamnă să mă refer la război. Noi încă ne gândim la trecut, la acest război uh, oribil, dar dacă vorbim de declarația lui Robert Schuman, atunci ne gândim la viitor. E vorba de cum să ajungem la reconciliere, cum să ne gândim la metodele comunitare, cum, cum, cum să fim mai apropiați unii de alții. Deci eu prefer să sărbătorim a 60 aniversarea a, a Um, declarației lui Robert Schuman decât să aniversăm cea de-a 65 uh, uh, să avem cea de-a 65 aniversare de la victoria în război. Mulțumesc pentru atenție. Very much indeed for... Uh, președintele, mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați transmis un mesaj atât de entuziast și pentru că ați lăudat activitatea Parlamentului. Suntem onorați că ați venit astăzi aici, alături de noi. Cred că în retrospectivă aceasta a fi văzută o ocazie foarte importantă. E vorba de relansarea pieței unice pentru cetățeni și pentru consumatori din întreaga Europa. Asta este de altfel și titlul documentului nostru. Și e bine că v-ați referit la câteva aspecte importante ale pieței unice. Și sigur că la asta se, va referi, se referă și raportul domnului Monti. Mulțumesc, domnule președinte, și acum am marea plăcere să dau cuvântul domnului Mario Monti, pentru a ne prezenta raportul domniei sale. Sperăm că va, ni se va alătura și uh, în viitor ca să discutăm în detaliu acest raport, dar oricum uh, e un privilegiu de a vă avea astăzi uh, alături de noi pentru a ne prezenta raportul pe care l a întocmit pentru domnul președinte al Comisiei Europene, domnul Barroso. Vă rog, aveți cuvântul. I think me today, it's a... Mulțumesc, domnule președinte Harbour, pentru invitația adresată. Este o onoare pentru mine să fiu prezent aici, când de față este și domnul președinte Buzek. Sunt uh, foarte măgulit de acest gest al președintelui Parlamentului. Și trimiterea dumneavoastră la data de 9 mai și la declarația uh, Schuman mă face să mă gândesc că, și nu știu dacă a fost o coincidență, dar și uh, raportul meu este datat 9 uh, mai 2010. Și cred că se impune prezența mea astăzi aici, uh, la câteva ore după ce am înmânat președintelui Comisiei acest raport, raport pe care dânsul l-a comandat. și l-am uh, înmânat de asemenea și președintelui Consiliului European, domnului Van Rompuy. Însă, a fi în fața dumneavoastră în Parlament reprezintă pentru mine o obligație, pentru că fără a implica responsabilitatea dumneavoastră, Uh, nu ar fi fost posibil pentru că dumneavoastră nu doar împărtășiți aceste idei, ci sunteți coautori și coproprietari acestui raport. Pentru că am avut uh, consultări foarte extinse în întreaga Europa în ultimele 5-6 luni <clears throat> și Parlamentul European a fost unul dintre principalii parteneri. Mi-a făcut plăcere să mă întâlnesc separat cu fiecare dintre cele sau cu șase dintre grupurile din Parlamentul European și am interacționat cu mai multe comisii din Parlamentul European, inclusiv ECON și CRIS. Bineînțeles însă că responsabil pe fond este comisia dumneavoastră. Și dumneavoastră, domnule Malcolm, ați fost uh, un sprijin pentru mine din prima clipă și de asemenea ați demonstrat uh, entuziasm în această privință uh, decizând ca comisia dumneavoastră să contribuie cu un raport din proprie inițiativă pe această temă. Și trebuie să adaug că calitatea raportului domnului Luis Creh, care a fost adoptat uh, cu majoritate largă în această comisie și înțeleg că va fi în plen uh, săptămâna viitoare, arată sprijinul dumneavoastră pentru efortul nostru comun de relansare a pieței interne. <clears throat> Mă simt așadar ca acasă în această comisie și mă bucur să am acest schimb de vedere cu dumneavoastră astăzi. <clears throat> Așa cum uh, spunea domnul președinte Buzek, tema pieței interne capătă uh, o nouă importanță în momentul de față și eu consider că există o legătură foarte strânsă între chestiunile abordate recent de Uniunea Europeană și de zona euro și criza din Grecia și uh, chestiunea pieței interne. Acest lucru datorită faptului că până la urmă, deși acum cu decizii îndrăznețe se va ajunge totuși la soluție, uh, această criză este o criză a finanțelor publice pentru un stat membru și alte state membre de asemenea se lovesc de dificultăți. Însă nu e vorba doar de o criză a finanțelor publice care afectează și piețele financiare, pentru că dacă analizăm situația concretă din Grecia, însă aș dori să mai adaug că nu este singura țară situația economiei reale este un factor determinant uh, pentru <clears throat> finanțele publice ale unui stat, factori uh, cum ar fi, de pildă, concurența, competitivitatea și care denotă că piața internă nu a fost uh, finalizată pentru că respectiva economie nu a fost suficient de bine penetrată de ideea de piață internă, de condițiile sine qua non care acompaniază această piață unică. Și bineînțeles că măsurile care trebuie luate acum trebuie să abordeze lucrurile în profunzime. La ultima mea vizită în această comisie, vă amintiți probabil, atragem atenția asupra faptului că piața unică este componenta cheie a Uniunii monetare De aceea, activitatea comisiei dumneavoastră nu e importantă doar pentru piața unică, ci și pentru Uniunea Economică și Monetară și pentru Uniunea Europeană pe ansamblu, pentru că reprezintă un pilon de integrare. În consultările pe care le-am avut uh, în întreaga Europa, Așa cum uh, îi spuneam acum câteva minute domnului președinte Buzek, am constatat că piața unică nu se bucură de popularitate în condițiile în care este mai necesară decât oricând. Așadar, trebuie făcut ceva. vis să vis de această situație, nu avem decât două opțiuni. Unu, ceea ce eu numesc opțiunea defensivă în raportul meu, unde uh, spun că, bun, dacă piața unică beneficiază de din ce în ce mai puțină popularitate, haideți să nu mai avem măsuri atât de îndrăznețe, astfel încât uh, reacțiile să nu mai fie atât de critice și să ne gândim mai îndelung înainte să venim cu noi inițiative de finalizare a pieței unice cred că această opțiune ar fi devastatoare pentru viitorul nostru. De aceea, opțiunea pe care o propun în raportul meu este o opțiune proactivă, pentru că avem nevoie de mai multă concurență, nu de mai puțină concurență și de mai multă punere în aplicare. Însă cum putem atinge aceste desiderate la modul concret? în condițiile în care există temeri în ceea ce privește piața unică. De aceea trebuie să identificăm, să înțelegem toate aceste temeri și fie să explicăm că nu sunt fondate, în cazul unora, iar în cazul celor unde ajungem la concluzia că nu sunt uh, total nefondate, trebuie să găsim uh, soluții uh, politice care ar putea fi, în anumite cazuri, soluții care să vizeze un anumit aspect concret, care însă să vină să ia temerile cetățenilor pentru că uh, piața internă nu este împotriva uh, factorilor de mediu și factorilor uh, de afaceri sau factorilor sociali din Uniunea Europeană, așa cum unii gândesc. Examinarea unor astfel de elemente nu se face de regulă în documente ale instituțiilor uh, europene, însă eu nu sunt o instituție europeană, așadar uh, am simțit că este datoria mea să fac acest lucru și am analizat aceste temeri uh, nu separat pentru fiecare țară în parte, ci grupând anumite state membre, țările Uh, anglosaxone, țările nordice, noile state membre, țările uh, din sudul Europei. Cred că acum, după această criză, avem uh, o situație favorabilă pentru a îi dezarma pe cei care au critici la adresa acestui model economic și putem veni cu măsuri de convergență, astfel încât printr-un pachet de măsuri să venim în întâmpinarea îngrijorărilor care sunt uh, răspândite la nivelul Europei, dar prin intermediul unor linii uh, de politică economică care să promoveze piața unică. Veți găsi în uh, raportul meu trei capitole principale 1, uh, capitolul 2, uh, construirea unei piețe unice mai puternice, elementele de care este nevoie în acest sens și aici uh, vin cu recomandări specifice. Apoi, conform abordării pe care tocmai v-am descris-o, nu doar crearea unei piețe unice, ci crearea de consens pentru ideea de piață unică, altfel aceasta nu va putea fi uh, Uh, finalizată și care sunt uh, domeniile pe care această formare a consensului le vizează. E vorba de uh, libertățile economice, drepturile lucrătorilor, când ne gândim la cazurile Viking și Laval, sau serviciile sociale, sau uh, dimensiunea fiscală a pieței unice, pentru că Mulți poate se tem de acest lucru, însă creșesc aici, pentru că, așa cum am încercat să arăt, dimensiunea fiscală a pieței interne înseamnă să lucrăm împreună pentru a proteja suveranitatea fiscală, pentru că altfel nu avem uh, cum să lucrăm împreună. Pentru că statele membre trebuie să Uh, aibă încredere că își pot păstra suveranitatea fiscală. Sau politica industrială a uh, pieței unice sau uh, politica în ceea ce privește coeziunea. Și permiteți-mi să adaug, și asta nu doar din respect pentru președintele Parlamentului, că noile state membre am constatat că există un sprijin politic enorm pentru a continua piața unică, pentru că aici există o cultură uh, pentru care se bazează pe dorința de creștere, pe un, uh, care reprezintă un ingredient esențial pentru piața internă. Sigur că și acolo există așteptări și îngrijorări uh, și, uh, bineînțeles, și aici intervine coeziunea în cadrul pieței unice. Am încercat așadar să aduc uh, împre, la un numitor comun toate aceste elemente, inclusiv uh, în, din acele țări unde se consideră poate uneori că piața unică este o oportunitate pentru alții să vină să cucerească respectiva piață. Și aici am încercat să dezarmez aceste prejudecăți și uh, spunând că ne avem nevoie de o piață deschisă, dar nu fără arme. Și un ult- încă un capitol care se referă la punerea în aplicare a legislației în domeniul pieței interne și din partea mea, probabil că nu vă așteptați la uh, măsuri uh, neobligatorii, măsuri slabe de uh, punere în aplicare a legislației. Îns- însă, însă trebuie și aici să ținem cont de uh, temerile existente în statele membre. Permiteți-mi așadar să mă refer acum și la ultimul capitol, capitolul 5, intitulat uh, O inițiativă politică pentru consolidarea pieței unice. Aici uh, mi-am pus întrebarea, o întrebare care cred că este împărtășită de toate cele trei instituții, Și am spus, bun, piața unică este de importanță crucială. Dar, dacă e să fim pesimiști, e vorba de o colecție de chestiuni uh, tehnice, gri și foarte neatrăgătoare. Cum anume putem să-i convingem pe politicieni să pe cei care lucrează în instituțiile europene să se angajeze cu un nou entuziasm, cu o nouă energie într-o inițiativă de acest gen. Așadar, cred că trebuie să evidențiem în mod mai clar care este miza până la urmă, pentru că este vorba de viitorul monedei unice europene, de viitorul celor 27. Și aici am încercat să fac trimitere la elemente care sunt ceva mai atrăgătoare în cadrul politicilor europene, cum ar fi, de pildă, Uniunea Economică și Monetară, Agenda 2020, chestiuni care uh, toate însă se bazează pe un element uh, nucleu uh, și anume piața internă. Cred că în în uh, momente de, de genul acesta este mai ușor să mobilizăm energiile de care este nevoie. Un, o altă chestiune care se menționează și în raportul Greh se referă la modalitatea de colaborare între instituții. Odată ce există o propunere din partea Comisiei, se poate uh, avea în vedere poate o adoptare mai rapidă, așa cum s-a procedat și în cazul altor uh, cărți albe în domeniu. ca cea din uh, Cartea Albă din 1985, de pildă. Însă, ceea ce a întreprins uh, domnul președinte Barroso acum, uh, după emiterea liniilor directoare din toamna trecută, este un fel de paralelism cu uh, măsurile de acum 20 de ani, diferența fiind însă că Condițiile uh, cadru astăzi sunt mult mai dificile, așadar este nevoie de și mai multă hotărâre. Însă uh, această uh, ocazie, audierea de astăzi, mi arată că și dumneavoastră aveți dorința de a continua pe această cale. Mulțumesc! Mario, thank you. Mulțumesc, Mario, foarte mult pentru activitatea extraordinară care s-a concretizat în acest raport. Sigur că nu putem intra în detalii, dar eu am avut uh, avantajul uh, ca să pot citi împreună cu alți membri ai comisiei mele uh, Uh, acest document. Uh, deocamdată el există doar în engleză, dar se pare, cum a adăugat domnul uh, Monti, că va exista traducerea în alte trei limbi de circulație internațională încă în cursul acestei zile. Apreciez entuziasmul cu care ați abordat problemele pieței unice și noi, în comisia noastră, trebuie să înțelegem că piața unică este un proiect european uh, de care depinde succesul Uniunii și rolul Parlamentului are de jucat un rol crucial, așa cum ați și spus, în a susține demersurile în folosul piesei unice. După cum știți cu toții, în ce privește inițiativele politice pe care le menționați la finele raportului dumneavoastră, faceți această sugestie să existe un document care să reglementeze piața unică, acest Single Market Act care să constituie un fel de mix al reglementărilor existente în clipa de față pentru piața internă. Și cred că din acest punct de vedere noi am reușit să facem anumite progrese și în săptămâna viitoare vom discuta strategia 2020 a Uniunii Europene și sper să putem reuși să fortificăm toate elementele care să consolideze piața unică. Voi avea din acest punct de vedere consultări cu toți președinții celelalte comisii pentru a putea să um, ne mișcăm în aceeași direcție. Și știind că dispuneți de puțin timp să rămâneți în mijlocul nostru. Voi ruga pe uh, coordonatorii uh, grupurilor uh, politice să aibă scurte intervenții. So, um, so what I'm going to do is to invite... Dispunem de aproximativ 20 de minute și poate colegii mei vor putea să aibă intervenții de 2-3 minute. Um, so... rog în ordine pe domnul Schwab, doamna Gebhardt, domnul Bușoi, și doamna Târnen uh, și domnul Kozișnec și domnul Dion să vorbească în această ordine. În felul acesta, toate grupurile politice vor avea ocazia uh, să aibă scurte intervenții și după aceea îl rog pe lui Greg, în calitate de raportor în comisia noastră, să ne împărtășească punctul său de vedere. Să vedem cum reușim să ne încadrăm în timp. Domnul Schwab, primul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule profesor Monti. numele grupului PPE doresc să vă, uh, vă felicit pentru acest document extraordinar, pentru noi, Comisia INCO, dar și pentru întreaga Uniune Europeană. Aduce uh, puncte uh, de semnale esențiale privind evoluțiile din anii viitor în cadrul uh, pieței unice. Iar această propunere de a avea un document, un Single Market Act, uh, mi se pare de asemenea foarte bine uh, venit. Și ar fi multe elemente pe care să le introducem în acest document. Aveți câteva fraze remarcabile în documentul dumneavoastră. Nu am reușit să citesc documentul în integralitatea sa vorbiți despre uh, reglementările care pot să constituie un mijloc important uh, care să garanteze transparența. Și, uh, într-adevăr, în ultimii zece ani noi ne-am străduit să găsim o uh, asemenea soluție. Sigur că ne dorim ca piața internă uh, să uh, poată să fie un element competitiv al economiei sociale de piață. Toate punctele care se subsumează acestui concept, piața internă digitală, problema uh, fiscalității unitare, e bine, toate trebuie să fie Uh, subordonate acestui model esențial de piață unică și uh, să reușim să rezolvăm în baza uh, acestor reglementări decizii importante, esențiale pentru piața unică. Pot să vă asigur că grupul meu politic va face tot ce stă în putere pentru a trage concluziile care se impun în baza documentului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Schwab și doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule profesor Monti, pentru activitatea desfășurată și pentru uh, discuțiile pe care am putut să le avem, astfel încât uh, să ținem seama și de uh, punctele de vedere ale Parlamentului European în uh, privința acestui document. Nici eu nu am reușit ca în termen de o oră și jumătate să parcurg întregul document, mai ales că el era disponibil numai în engleză. În orice caz, însă, expunerea dumneavoastră, prezentarea pe care ați făcut-o documentului mi se pare foarte interesantă și cred că um, ea conține multe sugestii pentru a avea o politică pozitivă în favoarea cetățenilor și cetățenilor din Uniunea Europeană. Sunt câteva puncte care, din punctul meu de vedere, sunt foarte importante. Spuneați că ați, trebuit să evaluăm um, efectele, să facem un studiu de impact al uh, ceea ce este reglementat în clipa de față. Dumneavoastră vă doriți o mai mare competitivitate, pe de altă parte mai multe sancțiuni penale pentru cei care încalcă regulile economiei de piață. Eu mi-aș fi dorit și mai multe drepturi pentru lucrătoare și pentru lucrători, pentru că exact asta ne trebuie nouă acum pentru ce cetățeni, să avem o piață internă care să servească cetățeanul. Economia să fie în folosul cetățeanului și nu invers. Mie mi se pare că din ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră uh, nu uh, se reflectă neapărat o asemenea abordare, iar eu în calitate de uh, militant social-democrat mi-aș dori asta. Spuneați de asemenea că uh, directiva privind detașările ar trebui uh, să fie uh, adaptată pentru că a fost o problemă mai ales în statele scandinave. Iar când este vorba de a îmbunătăți această directivă, eu nu pot decât să spun da, așa este și trebuie să ne îngrijim ca drepturile lucrătorilor, drepturile sociale, drepturile cetățenești să fie respectate în același mod în care ele sunt respectate pe plan intern și dacă este necesar să fie armonizate pe plan european inclusiv prin uh, dreptul de acțiuni comune în instanță. Deci toate aceste evoluții ar fi utile pentru o piață internă funcțională și uh, aștept cu uh, interes și traducerile. Sper ca limba germană să figureze printre cele trei traduceri pe care le-ați menționat, care vor fi disponibile cât de curând. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Evelyn Gephardt, Cristian Bușoi. Uh, domnule președinte, uh, felicitări uh, domnule Mario Monti, domnule profesor, pentru efortul depus și pentru documentul prezentat astăzi. Avem în față o strategie cuprinzătoare care aduce o viziune a viitorului în ceea ce privește întărirea pieței interne, și cred cu sinceritate că trebuie să facem o dezbatere mai amplă pe marginea documentului, dincolo de acest scurt uh, schimb de opinii pe care îl avem astăzi. Cred că o piață internă funcțională și eficientă poate reprezenta un avantaj al Uniunii Europene în competiția globală. Sunt bucuros că ați atins uh, două domenii care la prima vedere nu au fost foarte mult uh, parte a pieței interne până acum sau în care piața internă nu s-a manifestat pe deplin, din păcate, până acum. În primul rând, domeniul energetic, unde cu siguranță avem nevoie de o abordare comună și o solidaritate și de solidaritate pentru a face față provocărilor viitorului, securitatea energetică, scăderea dependenței noastre față de combustibilii fosili și față de importul acestora, creșterea ponderii energiei regenerabile și cred că o piață unică internă pentru energie va oferi cetățenilor europeni o mai bună alegere la prețuri mai mici. Un al doilea domeniu în care, pe care mă bucur că l-ați abordat din punct de vedere al pieței interne este cel al serviciilor de sănătate transfrontaliere. Și sunt de acord cu dumneavoastră că nu trebuie să abandonăm inițiativa privind uh, serviciile medicale transfrontaliere, directiva Comisiei Europene, care astăzi este blocată în urma deciziei Consiliului. Cred că avem nevoie de o corectă transpunere a legislației existente, în primul rând, înainte de a veni cu noi inițiative, și am văzut că amintiți aici despre directiva calificărilor profesionale și directiva serviciilor și iarăși țin să vă felicit că regăsesc în studiul dumneavoastră o recomandare în care eu personal cred foarte mult și anume că am avea nevoie și ar trebui să folosim ori de câte ori este posibil mai degrabă regulamentele decât directivele pentru a fi mai eficienți în ceea ce privește legislația pieței interne. Cred, uh, în final, ca o concluzie, că acest document uh, aduce o imagine foarte clară a, situației de astăzi, dar mai ales ne arată o strategie ambițioasă pentru viitor. Și în numele grupului liberal, grupului ALDE, doresc să vă felicit încă o dată și să vă asigur de tot sprijinul nostru pentru a atinge împreună aceste obiective. Thanks. Mulțumesc, domnule Bușoi. Și acum, doamna Turner, mulțumesc că eu voi vorbi în daneză. Sper că interpreții sunt gata. Fast og fremmest tak uh, for... Mulțumesc în primul rând, eh, domnule președinte, mulțumesc eh, domnule profesor Monti pentru uh, imensă activitate intelectuală pe care ați îndeplinit-o și cred că este un document indispensabil pentru că uh, atunci când vorbim și ne gândim la Europa, când încercăm să vedem cum putem rezolva, de exemplu, problema șomajului pentru 23 de milioane de concetățeni ai noștri, uh, uh, e important să avem o strategie ca să acționăm împreună și grupul nostru dorește să vă felicite pentru abordarea dumneavoastră globală. Eu una aș vrea să mă refer la unele preocupări ale noastre și trebuie să recunoaștem că aceste preocupări sunt unele reale Uh, e vorba de preocupări cu caracter social, pentru că avem probleme pe piața muncii și uh, preocupări de mediu. Asta pentru că încă nu avem o piață internă ecologică. Asta e o problemă pe care trebuie să o recunoaștem, pe care trebuie să o luăm în serios. Trebuie să încercăm, de asemenea, să încercăm să tragem uh, lecții, să vedem care sunt consecințele acestor probleme, pentru că trebuie să avem reacții și uh, soluții politice. Uh, eu am avut uh, timpul să citesc doar rezumatul, nu cunosc întregul dumneavoastră text în detaliu, dar dumneavoastră v-ați referit, de exemplu, la drepturile sociale. Uh, aici cred că ar trebui să existe un echilibru între drepturile sociale și libertatea economică. Uh, și, sigur, e foarte pozitiv că dumneavoastră ați reluat aceste elemente, de exemplu cu directiva pentru detașări, transferuri. E esențial ca statele membre să acționeze. Dumneavoastră propuneți un punct de pornire foarte bun în acest sens. Apoi, uh, vreau să vă spun că sunt de acord cu ce ne spuneți dumneavoastră când vorbiți de politici fiscale. Ne spuneți că ar trebui să avem o uh, definiție unitară a fiscalității atât pentru cetățeni cât și pentru, cât, atât pentru persoanele fizice cât și pentru uh, persoane juridice. E important pentru competitivitatea Europei. Sigur, nu trebuie să existe armonizare totală, dar trebuie să ne punem de acord asupra măcar unui nivel minim de armonizare. Trebuie de asemenea, cred eu, ca statele membre să-și uh, abandoneze o parte a, a suveranităților în acest domeniu. E foarte important. Apoi, în al treilea rând, ne spuneți ca și serviciile sociale de interes general să apară în contextul pieței interne, pieței unice. Bun, vă spuneam că n-am citit în detaliu textul. Aș vrea să știu care considerați dumneavoastră că trebuie să fie locul acestor servicii. E important din punct de vedere politic. Și în al patrulea rând, eu sunt ecologist. Aș dori ca acest raport să, ia, să țină mai mult seama de ecologie. Să ne spuneți cum vom putea ecologiza acest text, dacă îmi permiteți expresia. Când e vorba de piața unică, piața internă, cred eu că trebuie să ținem cont de uh, diversele noastre investiții, de politicile noastre industriale. Trebuie să avem o politică integrată. E adevărat că va trebui să ne modificăm și modul de producție și cred că ar fi interesant să, să, să exploatăm mă rog, activul de care dispunem deja la acest nivel. Dar oricum vă mulțumesc uh, pentru acest document și aștept să citesc tot raportul cu nerăbdare. Mulțumesc, uh, doamnă Turunan, și acum domnul Cozușnic. Reformatorul a conservativțu. Mulțumesc, uh, voi vorbi în numele grupului CR și aș vrea să mă alătur și eu celor care mulțumesc domnului Mario Monti pentru un raport atât de bun, de o calitate atât de bună. Uh, mie Uh, în uh, inter, scurtul interval de timp în care am avut uh, oportunitatea să examinez acest raport, pe mine m-a interesat capitolul care se numește Să ascultăm ce au de spus europenii. Și deja cred că acest document a demonstrat că are o calitate excelentă. Pentru că iată, avem deja propunere în legătură cu ieșirea din criză. Uh, Sigur că noi trebuie să ascultăm ce au de spus cetățenii noștri, pentru că aceștia doresc o industrie europeană mai activă, mai dinamică. Aș vrea să răspund și uh, ce a spus uh, și celor spuse unei de către o colegă a mea. Uh, diversitatea impozitorilor ar putea să fie mai ajutor decât unitatea. E important să vorbim și de inovare Cred că documentul dumneavoastră se referă la acest lucru. Uh, m-a bucurat și că am putut să citesc aici unele obiecte care sunt criticate în Europa, cum ar fi mai, puțină, mai puține reglementări, mai puțină birocrație. Iată, e foarte bine. E bine că ați vorbit și de standardizare. Instrumentele acestea de standardizare Uh, nu sunt, nu ocupă primul plan de obicei. Uh, dumneavoastră puneți accentul pe ele pentru că este foarte important, ele sunt foarte importante pentru dezvoltarea uh, inovării și cred că așa trebuie să progreseze piața internă. Un alt aspect pozitiv al documentului dumneavoastră, când e vorba de blocaje, aici aș vrea, eventual, indiferent de raportul dumneavoastră, aș vrea să spun că probabil că suntem toți de acord că unul din uh, blocajele, obstacolele eh, pieței unice este domeniul serviciilor. Acest, aceasta este o zonă unde avem mai multe de făcut, eh, noi cu toții. Eh, dumneavoastră spuneți că poate că acest domeniu nu este destul de atrăgător. Eu spun că noi trebuie să dăm dovadă de curaj politic la nivel național, la nivel european de asemenea. Să vedem ce putem promova, ce putem stimula, putem avea linii directoare, de exemplu. Uh, ia să spuneam la jednu minut. Cineva trebuie să aibă uh, curajul, până la urmă, de a pune în aplicare cele, uh, cele scrise în documente velice kvalitní dokumenty, ale myslím si, že dosud... Eh, Bine, sigur că uh, domnul Stoiber a fost capul unei comisii care a emis documente foarte importante, dar nu au fost implementate sau au fost foarte puțin implementate. Eu aș vrea că la nivel național și european să se dea dovadă de mai mult curaj pentru a pune recomandările noastre în practică. Mulțumesc și acum domnul Dion. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule profesor Monti. În faza preliminară pentru acest raport am uh, avut convorbiri atât la nivelul comisiei cât și la nivel bilateral. Uh, am avut o activitate foarte transparentă și am, am trecut în revistă principalele puncte ale raportului și am putut deja vedea că are multe aspecte pozitive, de exemplu atenția acordată IMM-urilor, atenția acordată unei consolidări a punerii în aplicare a normelor. Uh, și cred că e vorba de reguli importante dar nu trebuie și să fie exagerată. E vorba apoi de o flexibilitate mai mare a regulilor. Uh, pentru că noi în uh, comisie am discutat mult de acest lucru și apoi recunoașterea faptului că trebuie să încercăm să găsim o soluție pentru impozitul pe societățile comerciale. Cred că aici trebuie să ajungem la un acord pentru a evita să nu existe cazuri de concurență între statele membre în materie, mai spune, de drept fiscal. Acum uh, dați-mi voie să revin la cele spuse de doamna Gebhardt privitor la drepturile sociale. Uh, există această expresie că la, la aceeași muncă, același salariu. Deci uh, la muncă egală, salariu egal. E foarte important. E de asemenea importantă respectarea drepturilor de condițiilor de muncă și trebuie să respectăm acest principiu sacrosanct. Deci pentru cei, cei care fac aceeași muncă trebuie să aibă același salariu. Și în ultimul rând uh, vreau să spun că sunt de acord cu cele spuse de domnul președinte și de domnul Monti uh, și anume piața internă este un element central al activității Parlamentului și că trebuie să existe o bună colaborare între diversele comisii parlamentare în acest domeniu și nu numai în acest domeniu. Și atunci Uh, ca noi să nu putem aborda problema poștei pentru că o altă uh, comisie e competentă pe fond uh, este absurd. Deci este neapărat necesar ca um, și comisia noastră să obțină drepturi suplimentare pentru a putea discuta toate aceste aspecte. Mulțumesc, domnule De Jong, spune președintele, și din păcate nu mai avem timp dar sigur că domnul Monti, vom avea altă ocazie să-l invităm aici pe domnul Monti pentru a discuta raportul în detaliu, dar în ultimul rând vreau să dau cuvântul raportorului nostru și vicepreședinte al Comisiei, domnul Greh. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, precum colegii mei nu am avut timp decât uh, să văd, examinez acest raport decât în grabă. Dar am putut vedea că raportul domnului, domnului profesor Monti este de foarte bună calitate, este analitic și ne dă soluții uh, teoretice care ar trebui probabil să fie acceptate de toate statele membre. fatigue in terms of the market. Sigur, încă n-am reușit să văd dacă se ocupă și de dimensiunea socială și de mediu a pieței unice, dar cred că un capitol e dedicat problemelor legate de cetățeni și de mediu. Mă preocupă ce se va întâmpla după Uh, emiterea acestui, publicarea acestui raport? Care este următorul pas? Bine, asta e o întrebare care se adresează mai mult comisiei. Uh, vom avea mai multe rapoarte, mai multe recomandări pe această temă, dar cred că, mă rog, dincolo de piața unică, aș dori să văd care va fi reacția comisiei la toate aceste rapoarte, documente și cum uh, le vor putea ei uh, uh, aplica în realitate. Președintele, foarte bine. Îmi pare rău, nu mai avem mult timp, dar domnul comisar Șemeta va veni aici, mai sunt trei raportori care așteaptă să ia cuvântul, dar cred Domnule Monti, dacă sunteți uh, de acord să reveniți în fața comisiei noastre cu altă ocazie pentru a vă putea toată lumea analiza și discuta raportul, uh, noi am apreciat foarte mult acest lucru și vom introduce sigur acest, acest punct pe ordinea noastră de zi, dar uh, acum te-aș da ocazia să răspunzi întrebărilor și să faci eventual comentarii și poate te-aș întreba și eu, te-aș solicita să ne spui uh, cum intenționează domnul Barroso să reacționeze la documentul tău pe care l ai înmânat. Te rog, Mario, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Îngăduiți-mi să încep de la, cu acest ultim punct eh, evocat de domnul președinte și de domnul raportor Greh. Deci, ce va face comisia? Sigur, ați trebuit să întrebați eh, comisia și sunt convins că veți face acest lucru. Însă eu cred că nu e coincidență faptul că președintele Barroso a lansat această inițiativă și s-a hotărât să solicite un raport și mi-a îngăduit să utilizez pe deplin și subliniez că sunt foarte recunoscător, să utilizez deci pe deplin resursele comisiei, deci comisarii, serviciile și așa mai departe. Uh, și din conversațiile îndelungate, încurajatoare și în conversația îndelungată pe care am avut-o în această dimineață cu domnul Barozo când am înmânat raportul, am, am, am impresia că intenționează să se folosească de acest raport. Și ce pot spune eu acum e că e și un semn de interes, pentru că uh, căutăm o dată în care eu să particip la o întâlnire a Colegiului de Comisar pentru a prezenta raportul și a discuta, a discuta împreună cu comisarii. Nu sunt în poziția, domnule președinte, de a vă oferi un program precis din partea comisiei care urmează documentului meu, dar uh, am încredere de plină că mm, acest document va reprezenta o prioritate în continuare. Și domeniul de care se ocupă, sigur, și acțiunea Parlamentului va fi foarte importantă, pentru că și celelalte două instituții trebuie să se ocupe de piața unică, sigur. Și în discuțiile mele cu președintele Consiliului European, de exemplu, ă, a fost evocată de câteva ori scrisoarea pe care i-ați adresat-o. Desigur că veți avea un rol important în acest proces. Acum, dacă mi îngăduiți, uh, vă cer scuze pentru că raportul uh, este acum încă disponibil doar în limba engleză, dar încă în această după amiază. Cred că deja pe site-ul comisiei e deja disponibil în alte trei uh, limbi, franceză, germană și italiană și foarte curând va fi pus la dispoziția noastră în toate limbile oficiale. Deci îmi cer scuze că n-ați putut uh, să-l aveți la dispoziție în limba dumneavoastră maternă și n-ați avut nici timp la dispoziție pentru o discuție aprofundată, dar sunt convins că apreciați faptul că m-am grăbit să vin aici în fața dumneavoastră pentru a vă l prezenta. nu uh, voi intra aici în detaliu, dar mi se pare că am putut vedea expresia unui, unei susțineri cu condiția că dumneavoastră sigur să aveți timp să analizați raportul în detaliu lucru încurajator, foarte încurajator. Acum eh, dați-mi voie să subliniez aspectele care poate părea că lipsesc pentru că nu ați avut eh, la dispoziție să citiți raportul în întregime și înțeleg acest lucru. Doamna Gebhardt, de exemplu, sigur, am spus că e nevoie de mai multă competiție și de, de, de punere în aplicare a legilor. Sunt convins de acest lucru. Și sunt convins, în special, de faptul că nu trebuie să propunem o piață Uh, internă care nu este acceptată și să propunem mai puțină competiție. Dar, dar știu că n-ați avut timp să citiți raportul în regime, dar când o să, o să aveți timp să-l citiți, în primul rând vă rog să țineți cont de subtitlul raportului. E vorba de o nouă strategie pentru piața unică, așa, asta este titlul, pentru că e vorba de o nouă strategie, dar subtitlul este în slujba economiei europene, și societății europene. Nu știu dacă ați, dacă uh, ați mai văzut aceste cuvinte uh, foarte adesea în documentele de până acum referitoare la piața unică. Și în ce privește preocupările de la pagina 25-27, sigur că există o categorie de preocupări uh, în legătură cu care nu aș recomanda niciodată o încercare de adaptare. Punctul B1, pagina 25. Is what the single market and deci, sigur, piața unică și competiția creează acest lucru pentru că dorim ca să oferim o încurajare pentru tânăra generație și nu să le împiedicăm accesul pe piață. Deci când spun, doamnă Gebhardt, că să nu uh, dăm deoparte punerea în aplicare și competiția, am spus asta pentru că dacă facem acest lucru, ar însemna că încurajăm corporatismul într-un sens negativ al cuvântului. Deci nu aș uh, recomanda că aceasta să fie o evoluție a pieței interne și sigur că nici dumneavoastră. Dar vedeți că sunt uh, luate în considerare și preocupările consumatorilor, cetățenilor, etc. Și și cred că veți putea vedea faptul că se menționează explicit o categorie distinctă de preocupări sociale. e vorba de serviciile de interes economic general, și când e vorba de diversele recomandări pe care le-am făcut. Și cred că e un lucru simbolic, din nou, pentru că, în mod normal, primul alineat al capitolului privitor la construirea unei piețe unice mai puternice, la pagina 37, nu, 38, spune vorbitor, în mod normal, deci vorbesc de primul alineat, spune că uh, trebuie ca piața unică să funcționeze pentru cetățeni, consumatori și IMM-uri. Nu este abordare tradițională pe care o să o întâlniți în mod uh, obișnuit în astfel de documente. Uh, acestea ar fi, în mod normal, elemente de plan secund. Dar am citit foarte atent și raportul greh și ce am ascultat și cetățenii europeni, europeni și vedeți uh, că am pus accentul pe emanciparea consumatorilor. Există un, paragraf, un alineat consacrat acestui lucru. De asemenea, doresc și mă bucură faptul că doamna Turunan Am menționat faptul că există și preocupările legate de mediu și acestea sunt menționate în raport am înțeles că ați vrea să se pune și mai mult accentul pe ele. Dar când veți avea timpul să consultați capitolul 2.4, E vorba de uh, obiectivele ecologice acolo cu recomandări specifice. Deci m-am ocupat și de acest aspect. Și drept, în legătură cu drepturile lucrătorilor. Sigur, există uh, uh situația cu uh, lucrătorii din domeniul poștal aici uh, am făcut un fel de excepție și am invitat pentru consultări comune uh, pe directorii Business Europe și Confederației uh, Sindicatelor Europene pentru a, și găsiți în acest document o indicație privind o soluție potențială la problema lucrătorilor din domeniul poștă, po, poștelor. Știu, domnule Bușoi, că ați luat notă de anumite preferințe pe care am exprimat-o pentru regulamente și nu directive, pentru a nu spori și mai mult numărul de regulamente, ci în legătură cu alegerea unui instrument specific. Sigur, am putea face mai des acest lucru. Domnul Schwab acum n-a avut uh, întrebări specifice, ci și-a exprimat doar susținerea și mă bucură faptul că nu sunt surprins, dar mă bucură faptul că ați uh, remarcat uh, referința la societatea, uh, la economia socială. Eu consider că acest raport ar trebui să mulțumească toate grupurile politice și toate statele membre, pentru că au, și-au dat acordul unanim la o economie socială în tratatul de Sabona. Da. Uh... Știu că da, a, iată, comentariile, de exemplu, a domnului Kojusnik și a domnului Turunen privind, a domnului De Jong, ale domnului De Jong privind dimensiunea fiscală. Bine, nu voi uh, intra aici în detaliu. Deci sunt convins că, că, sunt convins că alineatul acesta al raportului nu va trece neobservat și mă bucur acest lucru. Domnul De Jong Sigur, vă puteți aminti și din, din uh, perioada consulta, consultelor noastre bilaterale, bilaterale. Nu, nimeni nu vrea o piață unică percepută ca fiind o amenințare la drepturile fundamentale ale lucrătorilor. Pe drept cuvânt sau nu, pentru că chiar dacă există numai percepția, doar impresia asta, și acest lucru este greșit. Și de aceea m-am ocupat uh, mai mult de această problemă. Uh, domnule președinte, îmi cer scuze, dar nu cred că acum e momentul să intrăm mai în detaliu. Îmi pare rău că nu a putut să vorbească toată lumea, dar eu vă stau la dispoziție, sigur, și vă mulțumesc pentru atenție și pentru sprijinul acordat. Uh, well, thank you uh, very much. Mulțumesc, uh, în primul rând, pentru că v-ați exprimat disponibilitatea de a reveni aici la comisia noastră și pentru că ați fost astăzi prezent aici. Eu sunt uh, de acord că mm, e, e vorba de o activitate, de un document foarte important. Ați avut o misiune personală credințată de președintele Barroso deci, ați putut să vă exprimați foarte clar. E, și e foarte bine acest lucru pentru, e foarte bun acest lucru pentru piața unică, pentru că ne-ați înfărțișat un, un tablou foarte coerent. E încurajator din punctul meu de vedere că uh, dumneavoastră păreți să fiți de acord cu concepția comisiei noastre în a vedea piața unică ca un element central al, al Uniunii Europene și nevoia ca ea să se bucure de sprijin politic. Uh, și bine că ați făcut măcar o recomandare pe care noi am adoptat-o deja. E vorba de a invita parlamentarii din Parlamentele Naționale să ne vorbească despre legislația în domeniul pieței unice. Deci mă bucur că susțineți această abordare noastră. Cu asta am încheiat prima parte a, a, a ordinii de zi și înainte de a ne părăsi, sper că pentru arhivele comisiei vă solicit să semnați o copie a raportului noastră pe data de 9 mai uh, pentru a ne aminti că ați venit aici pentru a lansa acest raport pentru că este foarte important. Deci vă invit, vă rog, să semneți această copie care va fi pătată în arhiva comisiei noastre și dacă mai există fotografii în sală, îi rog să și fotografieze acest moment al semnării. Și sigur că și, iată, voi prezenta acest document camerelor de luat vederi și e o copie care va fi, este deja pusă la dispoziție pe uh, uh, site-ul internet al Comisiei și cred că va exista și sunt convins că va fi și o adresă pentru că unde dumneavoastră să puteți să, să vă exprimați reacțiile dumneavoastră la acest raport. Acum facem o pauză foarte scurtă în timp ce Mario semnează documentul și apoi trecem la restul ordinii de zi. Okay, ladies and gentlemen, I'd like now if we may to... Um... Bun, doamnelor și domnilor. Haideți să continuăm, pentru că mai avem trei raportori. Așadar, mai avem ceva treabă. Doar să vă reamintesc că ordinea noastră de zi. Domnul comisar Șeneta va veni la 5 și 10 pentru a vorbi despre portofoliul său, activitatea Comisiei în contextul dialogului structurat cu privire la programul legislativ de lucru al Comisiei pentru 2010-2011. Și înainte de acest lucru, va trebui să lansăm mai formal raportul domnului Cozușnic, pentru că nu avem timp să-l discutăm în detaliu. Va trebui însă să de- dezbatem mai pe larg uh, raportul doamnei Suli, uh, este primul raport al dânsei în ceea ce privește interconectarea registrelor comerțului, unde pe fond uh, răspunde Comisia Juri. Și ținând cont de calendarul Comisiei Juri, astăzi este singura dată la care putem discuta acest raport. Iar apoi uh, vom discuta despre competențele de executare ale Comisiei, responsabil pe fond uh, este și aici Comisia Juri, raportor uh, domnul Greg. De asemenea, domnul Șemeta dorește să se întâlnească cu Comisia noastră și în spatele ușilor închise la 6 uh, și un sfert pentru a ne informa despre negocierile în curs. Mai există o serie de chestiuni formale pe care le-am amânat de la începutul reuniunii, în primul rând. În mod tehnic ar trebui să vă solicit aprobarea procesului de verbal a reuniunii din... Nu, îmi cer scuze aici, aprobarea ordinii de zi. Apoi am am transmis și un raport cu privire la strategia UE 2020 și am vrut să vă atrag atenția asupra faptului că raportul domnului Greh a fost anexat în totalitate la raportul Comisiei responsabile pe fond. Și au mai fost uh, incluse și câteva chestiuni din raportul domnului Rule în ceea ce privește achizițiile publice. și uh, se va lua în discuție în conferința președinților de comisii uh, într-o posibilă rezoluție la plenara de săptămâna viitoare. Acum aș dori să-l invit pe raportor pe tema viitorului standardizării europene, raport din proprie inițiativă, să lanseze acest uh, raport și dacă raportorii din umbră doresc să facă câteva remarci succinte, vă rog uh, să faceți acest lucru, însă nu cred că vom avea suficient uh, timp suficient să intrăm în detaliu astăzi. Vom avea însă o audiere pe această temă pe 23 iunie De aceea îi vom permite domnului Coșușnic să ne schițeze pe scurt uh, raportul pe care îl are în lucru. Mulțumesc! Cred că, într-adevăr, timpul pe care îl avem la dispoziție, cu timpul alocat, trebuie <clears throat> scurtat. Avusesem inițial 25 de minute la dispoziție, însă nu e nimic. Am pregătit un document scris pe care îl voi transmite colegilor, așa că putem face economie de timp. Doresc să vă amintesc datele importante, audiera pe 23 iunie, termene, termenul de depunere al amendamentelor este 15 iulie, apoi votul în Comisia IMCO la începutul lunii septembrie și în plen în a doua sesiune din septembrie sau eventual uh, sesiune din octombrie. Încă o scurtă observație din partea mea. În ultimele trei săptămâni am întâlnit uh, cu foarte multe organizații, SENELEC, am discutat cu autoritățile naționale de reglementare, am fost în Italia și în Cehia și cu, am discutat și cu șeful Institutului de Standardizare din Argentina. Este o temă care este importantă pentru Comisia noastră, pentru viitorul competitivității europene, pentru inovație. Aceasta a fost introducerea mea. Cum vă spuneam, vă voi transmite documentul pentru a avea timp să-l analizați și, bineînțeles, vă stau la dispoziție. Mulțumesc, spune președintele. Aș dori să-i rog pe raportorii din umbră dacă doresc să adauge ceva. Câteva comentarii scurte v-aș ruga ținând cont de faptul că uh, vom mai avea o rundă de dezbatere și la o dată ulterioară. Doamna. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc uh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru uh, documentul său și misiunea de la uh, Geneva sper că va fi foarte utilă în ce privește standardizarea, pentru că, după cum spunea inclusiv raportorul, e vorba de un impuls uh, legat, sigur, și de raportul domnului profesor Monti, e vorba de o dezvoltare efectivă, până la urmă, a pieței interne, deci aș propune să avem și alte întâlniri după Geneva mai multe întâlniri legate de subiectul standardizării și întâlniri care se, legate și de întâlnirile de la Parma, Palma de Mallorca. Uh, Evelyn Gephardt. Doamna Evelyn Gephardt. Uh, mulțumesc. Colegul meu, domnul Repo, a trebuit să participe la o reuniune la Helsinki și m-a rugat să vorbesc în numele său și să vă spun că consideră că raportul e pe mâini bune și că important va fi uh, ce vom auzi la audierea din iunie, iar ulterior, sigur, vom putea discuta mai pe concret uh, pentru a stabili în ce direcție să ne îndreptăm. Iar în ceea ce privește standardizarea, trebuie să avem grijă să nu uh, împiedicăm inovația. Astea sunt principalele idei pe care m-a rugat să vi le transmit. Domnule Bușoi. Mulțumesc. Studiile au demonstrat beneficiile standardizării pentru economia europeană și standardizarea a fost un um, element central în punerea în aplicare a pieței unice. Influența uh, acestei, uh, acestor standarde au îmbunătățit uh, concurența competitivitatea Europei, însă ar trebui să sprijinim uh, standardizarea la nivel internațional acolo unde se poate ca uh, decidenți politici la nivel european trebuie să ținem cont uh, de faptul că, deși este nevoie de standardizare la nivel european, va trebui să vedem cum putem contribui la standardizarea la nivel internațional pe viitor. Now, uh, Pedro Ortun is here, who is in... Oh, did, sorry, Mrs. Vanu, did you want to... Doamna Vanu, vorbesc, doresc dumneavoastră să interveniți? Mulțumesc o întrebare. Puteți să repetați data până la care se pot depune amendamentele, vă rog? Da, e vorba de data de 15 iulie la orele 12. Și vă reamintesc că va exista, va fi organizată pe 23 iunie o audiere publică cu care au fost de acord coordonatorii și deja este disponibil și programul, cred, începând cu astăzi. E vorba de jumătate, jumătate de zi. Uh, uh, urez bun venit uh, lui Pedro Tondo și echipa sa, care sunt, au un rol foarte important în prepararea unei noi pregătiri și întreb dacă uh, dorește să ia cuvântul, ținând cont de faptul că nu avem mult timp la dispoziție, însă ne bucură faptul că vă aflați aici și știu că ați lucrat cu raportorul. Tu, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc doar să vă spun că acest raport din proprie inițiativă și această audiere sunt binevenite, sunt și bine sincronizate, pentru că și noi avem pregătire o revizuire a standardizării la nivelul Comisiei. Suntem în curs de finalizare a consultărilor Uh, până pe 24 martie, iar după aceea vom uh, urma procesul normal, valori de impact, raport, uh, care ar urma să fie prezentat în octombrie. <clears throat> Așadar, avem suficient timp să discutăm conținutul la audierea în sine. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc de asemenea și pentru lucrările care sunt în pregătire și uh, de asemenea vom avea ocazia uh, cu o delegație să ne deplasăm peste două săptămâni în Suedia și să facem legătura și cu mediul internațional în acest sens. Eduard, dacă doreai să mai adaugi ceva în încheiere? Da, mulțumesc că în următoarele două, trei luni vom avea ocazia să discutăm uh, pe larg acest subiect. Mulțumesc, spune președintele. Trecem acum la avizul doamnei Suli uh, pentru Comisia Juri în ceea ce privește interconectarea registrelor comerțului, disponibilă în germană, franceză și engleză în momentul de față. Celelalte limbi nu vor fi disponibile până mâine după prânz, din păcate. În momentul de față, ni s-a spus că Comisia Juri dorește să adopte acest uh, raport pe 23 iunie. Așa sunt lucrurile, va trebui să votăm uh, acest uh, raport pe 23 iunie, următoarea noastră reuniune completă. Așadar, va trebui să stabilim termen de depunere a amendamentelor miercuri în săptămâna aceasta. Știu că e uh, foarte strâns timpul. Va trebui să vedem, să negociem cu Comisia juri să vedem dacă vor fi dispuși să-și amâne procesul de adoptare cu câteva săptămâni. Doamna Suli, așadar, vă rog să vă prezentați avizul și bineînțeles că vor avea ocazia și raportorii din umbră să își exprime opinia. Mulțumesc. Pe scurt, reamintesc obiectivele documentului. Era vorba de garantarea unui mai bun acces al informației privind societățile comerciale și consolidarea securității juridice în ce privește operațiile transfrontaliere în UE. Există trei puncte principale, foarte repede, deci foarte pe scurt, trei puncte principale. Apoi, vă spun că, cel puțin importantă din, punctele, din punctul nostru de vedere, o dată, îmbunătățirea interconexiunilor, o cooperare transfrontalieră eficientă între registrul comerțului, între registrele comerțului, nu e doar esențială pentru buna funcționare a pieței unice, ci ar uh, uh, scădea costurile pentru societățile comerciale care își exercită activitatea în mai multe țări. Există instrumente și inițiative cum ar fi Registrul European al Comerțului sau uh, proiectul e-Justice, care ar putea permite o mai bună prunere în aplicare a legislației în vigoare și să faciliteze comunicarea și interoperabilitatea între registrele competente și să consolideze inclusiv transparența pieței și încrederea în piață. Al doilea punct, importanța calității datelor. Problema accesului la informații în toate limbile este sigur prioritară în toate limbile oficiale ale UE, deci cel puțin în cele trei limbi de lucru, adică franceză, germană și engleză. Apoi uh, aș dori să insist asupra uh, aducerii la zi a datelor din surse controlate. Uh, cu cât mai fiabile sunt datele, cu atât mai mult sunt utilizate și are de beneficiat întreaga piață unică. Apoi, cel de-al treilea și ultimul punct e vorba de crearea unui ghișeu unic pentru a avea la dispoziție informațiile și cred că aici uh, Uh, contopirea punctelor de acces deja existente e o opțiune care trebuie uh, încurajată pentru a nu multiplica inutil bazele de date pe care le avem la dispoziție. Și cred de asemenea că este necesar să susținem ideea că un text de lege cu caracter obligatoriu va fi probabil necesar pentru concretizarea acestei interconectări, pentru că toate statele membre să participe la elaborarea unei baze de date uh, uh exhaustive și cât mai fiabile posibil uh, și această bază de dată trebuie să susțină o piață internă pe care ne-o dorim uh, uh, cât mai solidă, dinamică și flexibilă. Aș dori ca acest aviz uh, să fie împărtășit de cât mai mulți dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much indeed, Mr. Sully. Mulțumesc, domnule Suli, spune președintele. Cred că uh, documentul nostru este foarte util. Acum uh, dăm cuvântul raportelor din umbră, doamne Campo, domnul Kreutmann domnul De Jong, doamna Gula, uh, care reprezintă verzii, cu comentarii scurte, vă rog, și apoi vom discuta și calendarul, probabil, și cred de asemenea că e aici uh, domnul Schmidt de la, din partea comisiei și acum dau cuvântul domnului de Campus, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest uh, proiect de aviz în acest domeniu și uh, care se va referi la ajustările, îmbunătățirile pentru piața internă. Am câteva sugestii. Este foarte important să constatăm că transparența nu este necesară doar în ce privește prețurile și serviciile, ci și conținutul pieții. Dar transparența este necesară și uh, în ce privește producătorii de pe piață și oferta existentă pe piață. Nu doar ca să știm ce se oferă pe piață, ce există pe piață, ci și cine operează pe piață. Iar din acest punct de vedere, acest document uh, legislativ va fi foarte important pentru a îmbunătăți cunoștințele consumatorului este important pentru drepturile consumatorului, pentru că fiecare trebuie să poată fi bine informat în legătură cu serviciile și produsele existente pe piață. Iar în ce privește libertatea organizațională pentru producători, există Uh, fenomene de internaționalizare, să spunem, există deplasări de pe o piață pe alta și din acest punct de vedere consumatorul trebuie să fie pregătit pentru a ști care sunt cele mai bune oferte. Sigur că există și riscuri care decurg din uh, această propunere, s-ar putea să complicăm aspectele birocratice, dar uh, Cred că putem să ne uităm la raportul Brett și eventual să tragem niște concluzii și învățăminte de acolo. Iar în ce privește schimb, uh, schimbul de experiență, dumneavoastră spuneați că pe 13 mai ar putea să existe? Spuneam că miercuri la prânz, la ora 12, este termenul limită de depunere a amendamentelor, dar că am putea să cerem eventual o amânare și să vedem dacă vom avea succes. Dar uh, noi suntem uh, practic de acord cu elementele aduse în uh, discuție de doamna Suli. Domnul Croațman. Mulțumesc, domnule președinte. Există un registru european al comerțului, mai că din păcate nu toate statele membre fac parte din acest sistem, ceea ce este punctul slab al acestei realități. Noi dorim să înregistrăm progrese pe piața internă și constatăm că statele membre tratează cu neglijență ceea ce ne propunem noi. Și atunci trebuie să ne punem întrebarea, are oare rost să elaborăm noi reglementări dacă uh, nimănui nu-i pasă de ele? Deci ar trebui să existe obligativitatea ca statele membre să participe, să contribuie la registrul european al comerțului, să uh, putem colecta toate informațiile care sunt actuale, uh, de încredere, standardizate și care să fie disponibile în toate limbile. Deci, trebuie să existe sisteme unitare, ele trebuie să fie utilizate și ele trebuie să fie și actualizate, trebuie să fie de încredere, pentru că altfel nu vor servi nimănui. Uh, trebuie să fie o platformă a pieței interne, dar uh, și cel care recurge la ea trebuie să aibă garanția că datele sunt reale, că sunt actuale. Pentru că altfel uh, trebuie să accesăm registrele naționale. Noi ne dorim o mai mare transparență și să creiem o uh, mai uh, mare posibilitate pentru piața internă și mai ales pentru IMM-uri ca uh, ele să poată să acceseze un asemenea registru unitar. Trebuie, evident, să reglementăm cooperarea și este necesară mai bună cooperare între registrele comerciale naționale atunci când există și agenți economici care au o activitate transfrontalieră. Trebuie de asemenea să creăm posibilitatea unui schimb de informații automatizate. Este nevoie de un sistem automatizat de informare între registrele naționale și acest registru european, inclusiv în ce privește filialele unor mari corporații, în legătură cu tot ceea ce poate fi o informație utilă tuturor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș adăuga doar un element în discuție. Este foarte important să punem accentul pe un asemenea uh, one-stop shop, un ghișeu unic de informare, dar trebuie să spun că un asemenea one-stop shop nu există în multe state membre, nici măcar pe plan național. Um, de pildă în legătură cu directiva privind serviciile. Deci eu cred că și în alte domenii lucrurile stau cam tot așa. E foarte bine uh, ca noi să-i tragem uh, de mânecă pe responsabili, pentru că doar în felul acesta reușim să răzbim. Deci, uh, din păcate, acest ghișeu unic nici măcar nu există în multe din statele membre. Mulțumesc, doamne, domnul Dion. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu voi o intervenție foarte scurtă. Pe de o parte, sunt de acord în cea mai mare parte cu textul raportoarei. Pe de altă parte, nu am niciun fel de referință legată de calitatea datelor. Noi am vorbit aici deja despre necesitatea actualizărilor, dar mă întreb cum vom putea verifica dacă datele furnizate sunt suficiente, ce așteptări avem noi nu am putea, din acest punct de vedere, să avem unele trimiteri și în raportul nostru? Mulțumesc. Domnul Schmidtges, doriți să interviți acum, să faceți un comentariu în legătură cu cele expuse și după aceea vom reveni la uh, raportoare pentru a putea și confirma termenele limite. Având în vedere uh, că orele sunt înaintate. Aș vrea să mulțumesc uh, pentru că în această comisie importantă există o atitudine pozitivă vis-a-vis -vis de această inițiativă de a alcătui un registru uh, unitar al comerțului și sperăm să ne putem baza pe susținerea dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Suli, în calitate de raportoare. Sunteți mulțumită de termenele pe care le stabilim noi, 13 mai termenul limită pentru amendamente și după aceea pe 2 iunie le vom analiza și să votăm pe 3 iunie. Da, bineînțeles, este un calendar foarte strâns, termene foarte strânse, dar ă, ce să facem? Ă, va trebui să ne străduim să respectăm aceste termene. Sper să primesc ă, în termenul propus propunerile de amendament din partea colegilor. Am fost mulțumită de ideile care au fost introduse în discuție, de, de transparență, de necesitate de actualizare a datelor. Suntem cu toții de acord, bineînțeles, și noi sperăm ca aceste ghișee unice să poată deveni o realitate în toate statele membre, pentru ca după aceea și registrul unic să poată deveni o realitate. Mulțumesc foarte mult și felicitări pentru primul raport pe care l-ați realizat pentru comisia noastră. Dați-mi voi acum să trecem la ultimul punct uh, pe ordinea de zi uh, privind proiectele noastre de legiferare. Domnul comisar este deja prezent aici, dar ne interesează acum și uh, propunerea um, legată de controlul pentru ca punerea în executare să poată fi realizată. De asemenea, um, Domnul Coșișnec va vorbi, dar întâi dau cuvântul domnului lui Grec. Mulțumesc. Este vorba despre eh, propunerea în care Comisia va trebui să acționeze. Iară? Ai, ok. Ah, ok. Mr. Chairman, this legislative... Mulțumesc. Deci este o, o, un aviz legislativ pentru a determina cum poate Parlamentul European, în calitate de colegiuitor, să-și exercite și pună în aplicare mecanismele de control de, de către statele membre privind exercitarea competențelor de executare de către Comisie. Parlamentul European are dreptul de monitorizare. Asta înseamnă că dreptul de monitorizare uh, permite Parlamentului să verifice dacă Comisia eventual își depășește competența de implementare. Tratatul pune Parlamentul și Consiliul pe picior de egalitate în ce privește conferirea de uh, puteri de uh, implementare Comisiei. Deci, noi trebuie să creăm garanții pentru că acest drept să nu fie subminat. În relație cu celelalte instituții, Parlamentul European are competențe crescute în baza tratatului și va trebui să și le asume. Parlamentul European și Consiliul, spuneam, sunt pe picior de egalitate. Parlamentul European are în felul acesta uh, atribuții de colegiuitor și este important ca Parlamentul European să se situeze pe poziția ideală pentru a putea să efectueze această activitate de control trebuie să aibă acces la reuniunile de comitologie. Este necesar ca informațiile care sunt transmise Parlamentului și Consiliului să fie îmbunătățite și trebuie să avem informații în legătură cu uh, agendele uh, cu procesele verbale și uh, din acest punct de vedere să ne asigurăm că toate aceste obiective vor fi și transpuse în practică. Mulțumesc domnului Greg, doamna Corața Bild. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Maier, care este raportor din umbră, din păcate nu poate să participe. Din partea PPE voi vorbi eu. Eu vreau să spun că propunerea domnului Greg uh, corespunde și abordării noastre. Noi susținem demersul său pentru că el dorește să um, consolideze noile prerogative care revin Parlamentului în baza tratatului. Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns foarte concis. Domnul Bușoi. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-l felicit pe raportor și sunt de acord cu abordarea domnului Grec. Trebuie să uh, creăm condiții Parlamentului European în calitate de colegiuitor pentru a conferi uh, Comisiei aceste puteri de punere în execuție și eu am doar o observație pe care doresc să o fac acum. Celelalte le voi da în scris domnului Grec. Observația mea este legată de propunerea de a include articolul 6a privind uh, puterile de implementare. Și am o obiecție în legătură cu măsurile de implementare care ar putea să nu fie de acord cu opinia Comisiei prin derogarea articolului 5 aliniatul 3. Domnul eh, Grec spune că asta nu trebuie să aducă prejudicii articolului 6a, dar eu trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că vorbim despre măsuri urgente care trebuie să fie abordate repede pentru a nu exista eh, fisuri în activitatea pe piață sau în interesele eh, instituțiilor europene. Deci, ă, trebuie să existe posibilitatea pentru Parlament și pentru Consiliu să se opună unor asemenea măsuri. Mulțumesc, domnule Bușoi. Doamna Rule, mulțumesc. Pot avea o intervenție foarte scurtă în legătură cu termenele. Putem vorbi foarte mult, dar eu găsesc că propunerea domnului Grec este foarte bună, precisă și fortifică, de fapt, competențele și atribuțiile Parlamentului, cum este și normal după ce a fost adoptat tratatul de la Lisabona. Domnul Coșute. Mulțumesc. Nu am uh, de făcut niciun fel de observații. Cu siguranță îl uh, vom uh, sprijini pe raportor pentru că mm, gândim în același mod. Mulțumesc. Cred că voi da cuvântul lui, lui Greg pentru a trage concluziile. Nu, uh, foarte pe scurt doresc să mulțumesc tuturor uh, celor care au avut contribuții și uh, voi ține seama de toate propunerile de amendament și recomandări care mi se vor face. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să spun că implementarea demersurilor privind Uh, aspectele vamale uh, vor fi susținute și în ce privește de asemenea uh, produsele SIO vom încerca să devansăm discuțiile. Domnul Bush Bușe eh, este prezent aici din partea Comisiei. Dacă doriți să interveniți, vă dau cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă în legătură cu un aspect care a făcut obiectul tuturor eh, intervențiilor membrului Parlamentului. Dreptul de control, de uh, monitorizare care revine Parlamentului. Ați insistat pe dreptul de informare. Poate că observați că propunerea uh, Comisiei lărgește domeniul uh, informațiilor, deci povestea de codecizie într-un fel sau codecizie rămâne de uh, domeniul trecutului. Deschidem, deci, acest domeniu al uh, informațiilor. Uh, Parlamentul va primi Uh, informațiile în același moment uh, ca și uh, membrul, membrii Consiliului. Agenda reuniunilor și alte informații necesare. În ce privește articolul 6a, Comisia este de părere că tratatul de la Lisabona a plasat Parlamentul și Consiliul pe plan de egalitate, dar în ce privește articolul 191 se spune că doar statele membre exercită controlul. Deci, în accepțiunea Comisiei, legiuitorul, fie Consiliul, fie Parlamentul, nu au dreptul să blocheze o măsură executorie. Sigur, Parlamentul poate să conteste o asemenea măsură pentru a semnala Comisiei uh, poziția sa că o asemenea măsură executorie contravine eventual actului de bază, dar nici Parlamentul, nici Consiliul nu poate bloca adoptarea unei măsuri executorii. Deci există acest drept de control, de monitorizare. Parlamentul și Consiliul primesc toate documentele și în orice moment pot semnala dezacordul lor față de un proiect de măsuri pe care le ia Comisia, dar acest drept de uh, control nu poate avea un efect suspensiv pentru respectivele măsuri. Pentru că uh, dacă noi suspendăm pentru o lună asemenea măsuri și există mii, mii de asemenea uh, măsuri, vă dați seama ce se întâmplă. Uh, deci trebuie să uh, nu creăm un dezechilibru între realitate și modul în care este exercitat un asemenea drept. Deci trebuie să ne concentrăm împreună cu uh, legiuitorii în negocierile noastre asupra modului în care putem exercita dreptul de supraveghere pentru ca uh, să nu impieteze asupra eficacității procedurii. Tratatul de la Lisabona, evident, a creat o nouă realitate și conferă Parlamentului dreptul de informare și dreptul de control. Deci, spuneam de asemenea că există posibilitatea pentru Parlament și pentru Consiliu să alerteze Comisia în legătură cu posibile dificultăți care pot să apară. Dar nu trebuie să fie blocate sistematic uh, toate uh, procedurile privind măsurile executorii. Deci asupra unor asemenea aspecte Comisia trebuie să existe. Okay, well, thank you very much. Mulțumim pentru cuvintele dumneavoastră și sigur că serviciul juridic va conlucra cu dumneavoastră și comisia noastră se va implica în uh, acest domeniu. Pentru că trebuie să analizăm, sigur, competența ce ne revine în analizarea unor probleme care depășesc puterile și competențele comisiei. Da, scuză-mă lui dacă dorești să mai faci anumite comentarii în legătură cu cele spuse de reprezentantul Comisiei. Bine, dacă nu, atunci calendarul este la fel ca pentru uh, raportul doamnei Suli. Deci 23 iunie va fi votat în uh, Comisia Jurii, deci termenul pentru depunere va fi acest, în miercurea aceasta la amiază, apoi pe 2 iunie pe 3 iunie se va vota în comisia noastră și la plenară în septembrie. Mulțumesc. It's uh, a great uh, pleasure for me to uh, warmly face acum plăcere să îi urez bun venit și cred că e pentru prima dată în fața comisiei noastre după audiere domnului comisar Șemeta. După cum știți, domnia sa are un portofoliu foarte important. E vorba de impozitare, de vamă, de domeniul vamal. Și sigur că asta ține și de activitatea comisiei noastre. Așadar, ne face plăcere că uh, vom putea discuta cu domnia sa în legătură cu programul uh, propus pe care l-ați văzut, în legătură cu inițiativele lor pe care ne le vor, le vor supune atenția, atenției și avem două părți. O dată, până la 6 și un sfert uh, vom avea o întâlnire publică și apoi uh, cu ușile închise domnul comisar le uh, va comunica alte probleme care sunt în curs de negociere. Deci va fi o sesiune cu ușile închise, doar pentru membrii comisiei la încheierea remarcelor dumneavoastră, dacă sunteți de acord. Deci, încă o dată, îmi face plăcere să vă urez bun venit și vă dau cuvântul pentru a ne prezenta programul dumneavoastră și apoi sigur că vom avea o dezbatere cu membrii comisiei din partea grupurilor politice și oricine dorește să ia cuvântul. Deci, vă rog, domnule comisar. Mulțumesc. Bună ziua. Sigur, a fost o discuție foarte interesantă. Am avut o discuție foarte interesantă cu domnul profesor Mario Monti privind strategia pentru piața unică și portofoliul meu ține de impozitare. Acesta este un domeniu care vă interesează Comisia, este de interesul Comisiei noastre, dar astăzi nu, astăzi nu ne vom referi la el, ci despre probleme legate, probleme vamale. Sigur că va fi dificil, probabil, pentru mine să vă atrag atenția după o prezentare atât de, atât de interesantă a domnului Mario Monti, însă voi încerca să fac de la ultima dată când am venit eu în uh, fața comisiei noastră, știu că vă interesează foarte mult problemele vamale și aici uh, doresc acum să vă prezint viziunea mea în acest domeniu pentru a putea conlucra, pentru că eu cred că avem o agendă comună. Buna funcționare a Uniunii Vamale se află în centrul uh, pieței interne. Există obstacole nejustificate uh, în calea comerțului legal. Acestea trebuie eliminate pentru ca piața internă să rămână o sursă de prosperitate, creștere și creare de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Uh, politic, politica, de, politica vamală uh, folosește la implementarea politicilor uh, comerciale și pentru colectarea de venituri. Astăzi, serviciile vamale depășesc tradiționala colectare de taxe. Vă voi prezenta acum două obiective în legătură cu care sunt convins că suntem de acord. Primul obiectiv este să protejăm proprii noștri cetățeni. Aș dori să uh, subliniez activitatea vamală pentru ca uh, consumatorii și uh, companiile să poată face comerț cu țările terțe în securitate și cu încredere. Serviciile vamale se află într-o poziție privilegiată pentru a detecta bunurile ilegale, cum ar fi droguri, materiale explozive, materiale nucleare, arme biologice, nucleare sau chimice. În interesul cetățenilor trebuie să ne unim forțele cu alte servicii pentru a ne ocupat de probleme eh, legate de siguranța produselor, a preveni epidemiile și a proteja eh, lanțul de furnizare. Va, serviciile vamale contribuie la lupta împotriva pirateriei și contrafacerii, combaterea spălării de bani și crime organizate este un alt eh, domeniu de activitate. Comisia noastră a contribuit constructiv la lansarea de noi inițiative în zona protecției drepturilor de proprietate intelectuală Uh, se propune un acord comercial uh, împotriva uh, produselor contrafăcute și sigur că și domeniul vamal este o componentă cheie a negocierilor în curs. Mă bucură rezultatele la care s-a ajuns la cea mai recentă rundă de convorbiri, unde s-a ajuns la un acord între părțile semnatare ACTA pentru a asigura transparența în beneficiul tuturor actorilor implicați. Uh, în acest mod uh, putem elimina acuzațiile nedrepte în legătură cu acta, cum ar fi cele referitoare la controlul vamal uh, în ce privește conținutul laptopurilor pasagerilor încălcările uh, drepturilor de proprietate intelectuală au un impact economic negativ nu doar uh, asupra uh, activității firmelor, ci și asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. Pentru a consolida aplicarea protecției drepturilor de proprietate intelectuală, am dezvoltat o cooperare activă cu parteneri importanți, cum ar fi Statele Unite și China. Un plan de acțiune cu patru acțiuni uh, importante a fost convenit cu uh, partenerii noștri chinezi anul trecut și deja putem vedea rezultate concrete, mai ales în ce privește schimbul de informații și în înființarea unei rețele a autorităților vamale în uh, porturile și aeroport, aeroporturile importante. După cum se menționează în programul de lucru al Comisiei, Serviciile acestea uh, pregătesc o propunere pentru a modifica regulamentul Consiliului privind uh, Uh, uh, punerea în aplicare vamală a drepturilor de proprietate intelectuală, conform cărora se hotărăște ce pot face serviciile vamale și în ce condiții când uh, găsesc bunuri care probabil încalcă drepturile de proprietate intelectuală, cum ar fi dreptul de copyright. Pro- propunerea aceasta răspunde atât rezoluției Parlamentului European privind impactul contrafacerii în uh, comerțul internațional din decembrie 2008, Eh, cât și invitației Consiliului din martie 2009 de a revizui legislația. Statele membre, actorii implicați și publicul eh, se angajează în această revizuire printr-o consultare publică deschisă acum până, în data de, până pe data de 25 mai. Bazându-ne pe indicațiile primite până acum, această revizuire uh, va folosi pentru a clarifica situațiile în care uh, serviciile vamale pot acționa, mai ales uh, cu bunurile în tranzit și cu transporturile de mici dimensiuni din rezultate din vânzările pe internet. Rezultatul acestei revizuiri ar trebui să reasigure pe toți în legătură cu sănătatea și siguranța consumatorilor europeni Uh, cât și pe cei care uh, lucrează pentru a uh, asigura accesul medicamentelor în, țărilor, în țările în curs de dezvoltare. Următorul pas va fi finalizarea unei valori de impact pentru a prezenta o propunere după pauza de vară. Uh, Parlamentul European va juca un rol de colegiuitor pentru această propunere și sigur că va fi binevenită o colaborare rodnică cu Comisia dumneavoastră. Inițiativa în cauză pare să fie aliniată cu spiritul raportului dumneavoastră recent în legătură cu o piață unică pentru consumatori și cetățeni. Apoi sunt de acord pe viitor, cred că pe viitor putem face mai multe pentru a ne asigura că protecția cetățenilor se face într-un mod mai eficient și mai coerent. Eh, sigur că asta face parte din reflexiile în curs de dezvoltare eh, cu privire la viitorul rol al serviciilor vamale. Inițiativa pentru serviciile vamale pe viitor este un cadru strategic pentru a îmbunătăți metodele de lucru, pentru a evalua funcționarea generală a Uniunii Vamale și eh, nevoile statelor membre de resurse, formare și echipamente anul viitor, în 2011, Comisia va prezenta un, parag, uh, un raport de activitate Parlamentului European și Consiliului pentru a uh, evidenția modul în care serviciile vamale trebuie să, dez, să se dezvolte pentru a proteja cetățenii noștri și a ajuta uh, companiile europene. Asta mă duce la cel de-al doilea obiectiv, și anume facilitarea comerțului legal. În acest scop, intenționez să uh, fac eforturi uh, pentru a mă implica în proiecte care sunt uh, deja în desfășurare, dar sunt de asemenea gata să am noi inițiative, dacă va fi cazul. Dimensiunea internă a facilitării comerciale este sigur familiară membrilor acestei comisii. Uh, ne îndreptăm atenția și resursele uh, implementării codului modern, VAMAL modernizat pentru a asigura că acesta va fi, pus în aplicare până la data de 24 iunie 2013, cel mai târziu. Cadrul legal pentru uh, servicii vamale uh, mai eficiente uh, a fost pus la punct încă din 2008, după ce eu am devenit responsabil pentru acest dosar. Uh, Acum ne aflăm în faza de punere în aplicare și aici apar și noile provocări. După ce va fi gata faza de implementare, uh, codul uh, VAMAL modernizat va scădea costurile de conformitate uh, pentru comerț pentru, prin utilizarea informațiilor și tehnologiei comunicărilor. În evaluarea de impact s-a estimat că un astfel de mediu va reduce costurile cu 2,5 miliarde de euro fiecare an. Astfel, prin crearea unui sistem vamal pe deplin electronic și interoperabil în Uniunea Europeană, vom contribui la îmbunătățirea competitivității în linie cu strategia 2020. Implementarea acest, unei astfel de reforme ambițioase este sigur o provocare. Uh, regulile pe care le-am convenit uh, trebuie să fie coordonate cu sistemele uh, IT pe care le dezvoltăm, și acționăm în ambele direcții în același timp. Dar e nevoie de ajustări și de resurse alocate în cadrul Comisiei, în cadrul administrațiilor naționale ale statelor membre și în cadrul actorilor comerciali. Știm cu toții că aceste resurse sunt destul de limitate în acest moment, datorită faptului, din cauza faptului că toate finanțele publice din statele membre se află sub presiune și, de asemenea, și actorii, operatorii comerciali. Pe scurt, doresc să vă informez cu, în legătură cu starea actuală în procesul de implementare și cu provocările cu care ne confruntăm. Textele, proiectele de texte privind uh, <clears throat> condițiile de implementare ale codului VAMAL modernizat sunt discutate acum cu statele membre și cu reprezentanții comerțului. Aceste discuții sunt susținute uh, uh, și rezultatul final va fi un regulament al Comisiei și note de explicație uh, material de formare și activități de comunicare. Uh, programul de lucru pentru 2010 implică o consultare cu toți actorii uh, importanți, pregătirea uh, dispozițiilor de implementare sau proiectul acestora și consultarea cu celelalte servicii ale Comisiei. Conform acestui plan, textul va fi fost examinat și votat de către Comisia Vamala Comunităților la începutul anului 2011 și dumneavoastră, membrii Parlamentului European, precum și Consiliul, Uh, va trebui apoi să examinați acest text. Um, cam pe la jumătatea anului viitor dorim să adoptăm regulamentul Comisiei, să, uh, apoi acesta să fie publicat și să intre în vigoare. Sistemele vamale electronice vor asigura că există un, uh, un mediu uh, electronic și acestea sunt dezvoltate în paralel. De la 1 iulie 2009, autoritățile vamale trebuie să uh, fac, facă un schimb de informații electronice privind bunurile care părăsesc sau intră pe teritoriul Uniunii Europene. Statele membre care se află în întârziere sunt monitorizate îndeaproape și sunt ajutate de către Comisie să se asigure că uh, sistemele IT uh, la nivel de Uniunea Europeană sunt implementate pe deplin cât mai curând posibil. posibil. Pe scurt, doresc să vă spun că ne aflăm pe calea cea bună, respectăm calendarul, dar rămânem uh, vigilenți pentru că totdeauna există riscuri de erori. Oricum vă asigur că, că Parlamentul European și mai ales Comisia dumneavoastră vor fi ținute la curent pe deplin în legătură cu evoluțiile din, uh, de, de, din anul următor, pentru că dumneavoastră să, să vă puteți exercita dreptul de control în 2011. Dimensiunea externă a eforturilor noastre de facilitare a com- comerțului implică o consolidare și o extindere a cooperării vamale internaționale. Vom îmbunătăți condițiile pentru <clears throat> agenții noștri comerciali prin recunoașterea reciprocă a ceea ce numim noi operatorii economici autorizați. Dacă totul se desfășoară conform planului, vom avea o convenție cu Japonia în iunie. Eh, problema standardelor de securitate eh, se află pe eh, prim planul agendei pentru discuțiile noastre cu Statele Unite și China. Sigur că agenții comerciali de încredere și certificați uh, au nevoie de proceduri, mai, uh, de proceduri simplificate. Aceste obiective cheie, facilitarea comerțului legal și protecția cetățenilor, uh, sunt esențiale pentru măsurile noastre în legătură cu politicile vamale și pentru acțiunile noastre. Apoi, în final, vă pun următoarea întrebare. Putem să realizăm ambele obiective deodată? Răspunsul este da, dacă avem o abordare inteligentă. Uh, eliminarea uh, verificărilor fizice la importuri, sigur că ar facilita comerțul, dar fără măsuri alternative ar compromite uh, siguranța și securitatea cetățenilor noștri. Mai apoi, un progres spre scanarea fiecărui container care părăsește fiecare port, sigur că e un pas înainte pentru protecția cetățenilor, dar ar fi un obstacol costisitor în calea comerțului legal. Eh, punctul nostru de vedere în legătură cu ideea Statelor Unite, eh, în legătură cu o scanare de 100%, sunt bine cunoscute. De fapt, există studii care arată că o astfel de măsură ar putea duce la pierderi anuale de 10 miliarde de euro pentru Uniunea Europeană și pentru Statele Unite împreună. Eh, în plus, vă spun că nu mă convinge eficiența unei astfel de verificări sistematice. Sunt convins că putem găsi soluții mai inteligente, bazându-ne pe tehnologia informației, putem găsi instrumente moderne pentru managementul riscului și uh, cooperarea internațională. Acesta este mesajul clar pe care îl transmitem partenerilor noștri din Statele Unite, China, Rusia și de pe tot globul. Eu îmi exprim speranța că putem să ne bazăm pe susținerea dumneavoastră pentru a dezvolta astfel de soluții și aștept uh, în continuare un schimb de opinii uh, rodnic. Vă mulțumesc! Uh, well, thank you very much indeed, Commissioner. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Cred că și colegii au primit acum o copie a intervenției dumneavoastră. Ne-ați oferit uh, foarte multe informații utile. A fost de asemenea util uh, să auzim uh, în ce stadiu se află activitățile de implementare începute în legislația trecută. O serie de uh, colegi uh, încă nu au avut ocazia să lucreze pe marginea codului VAMAL modernizat, dar uh, așteptăm cu interes regulamentul punere în aplicare pe care le aveți în pregătire. Vom organiza poate și o altă sesiune de informare. Ne veți putea veni cu informații suplimentare. Comisia a efectuat o deplasare foarte uh, utilă în China, unde am efectuat o vizită uh, la autoritatea de supraveghere din Beijing și Shanghai. Așadar, ne interesează foarte mult implementarea activității uh, dumneavoastră sau legislației pe care ne-o propuneți. Vom avea acum o primă rundă de contribuții. Doresc coordonatorii să intervină mai întâi sau facem o listă generală? Doamna Mozer pentru um, socialdemocrați. Cine dorește să vorbească în numele PP? Dau mai întâi poate cuvântul doamnei Mozer ca să vă puteți pune de acord din partea celorlalte partide politice, domnul Bușoi, doamna Rula, domnul Coșaniuc. Domnule Schwab, Deșideți ulterior. Haideți să-i dăm mai întâi cuvânt. Și și alte Moser, pentru început. Dar mai întâi domnul profesor Campos. Mulțumesc, domnule uh, comisar. Îmi cer scuze pentru această mică confuzie. Voi continua în portugheză, în caz fel, mă pot exprima mai clar. Deci, dat mari speranțe cu contribuția dumneavoastră pentru că, într-adevăr, ne lovim de o problemă majoră în ceea ce privește medicamentele, în special a celor uh, contrafăcute comerțul ilicit cu acestea. Sigur că această problemă a existat deja și acum 5 ani, dar în măsură mult mai mică. Problema s-a agravat foarte mult, în mod exploziv, în ultimii ani, de aceea ne și îngrijorează așa de mult aici în Parlament. Dar știu că și în comisie această îngrijorare este împărtășită. De aceea și intențiile de legislație în acest sens. Vrem să vă întreb în ceea ce privește aplicarea uh, reglementărilor vamale la granițe. În cazul uh, transporturilor mici, puteți uh, lua mostre sau au dreptul să facă acest lucru autoritățile naționale în domeniul farmacologiei. În Portugalia de exemplu, s-a făcut uh, o astfel uh, de, uh, un astfel de control și din 80 de transporturi, doar în 20 s-a constatat că respectivul transport conține exact ce scria în documentație. Și sigur că ni s-au promis îmbunătățiri pentru viitor, însă chestiunea nu vizează aceste transporturi mici, ci mai degrabă distribuția în cadrul granițelor interne pentru medicamentele care se importă neambalate, eventual și sub denumiri care nu corespund produsului efectiv. Avem aici posibilitatea să interzicem importul dacă transportul a fost deja expediat în situația în care nu mai pot exista controle sistematice din partea autorităților vamale. Domnul comisar ne-a spus că trebuie să avem uh, o abordare inteligentă, măsuri noi, însă nu ați fost foarte explicit uh, în ce anume constă această abordare inteligentă. Poate ne puteți uh, explica acest lucru în a doua parte a întâlnirii noastre care se va desfășura cu ușile închise. Aș dori însă să mai spun că nu-mi dau seama ce măsuri pot fi luate aici, pentru că foarte multe grupuri de persoane sunt afectate aici și s-ar putea să fie afectate toate transporturile. Și în final aș dori să atrag atenția, domnule președinte, asupra faptului că am avut senzația că domnul comisar este foarte optimist și sper să pot împărtăși și eu același optimism. Um, Mr. Schwab? Domnule Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să formulez uh, întrebarea mea directă domnului comisar Șemeta, aș dori să spun că noi am avut uh, o dezbatere uh, animată aici în uh, comisie și uh, nu e nicio problemă dacă nu se știe de la bun început cine va interveni. Mă bucur, domnule președinte, că veți, vreți să dați tuturor ocazia să intervină aici. Domnule comisar Șemeta, în numele grupului PPE, dați-mi voie să vă răz bun venit la noi în comisie. Uh, eu cred că este un semnal pozitiv faptul că tocmai în ceea ce privește dimensiunea globală a politicii europene vamale, ați reușit să vă familiarizați foarte bine cu domeniul și să arătați că Europa în acest domeniu se ocupă nu doar de chestiuni care țin de <clears throat> aplicarea codului VAMAL uh, în piața internă. Eu uh, vin de la o zonă de la granița cu uh, Elveția și de aceea sunt la curent cu aceste chestiuni, ci și în ceea ce privește alți parteneri mai îndepărtați și în acest sens mă bucură semnarea acordului pe care ni l-ați anunțat. Spuneați, în ceea ce privește codul vamal modernizat, că acest uh, birou uh, unic, pe uh, care îl cunoaștem deja din directiva cu privire la servicii, va apărea și aici, dar într-o formă ușor modificată. Din opinia mea, Uh, aceste activități sau activitatea acestuia nu duce întotdeauna la succesul vizat. M-ar interesa să știu ce oferiți uh, agenților economici atunci când aceștia au probleme pentru ca acest uh, cod vamal modernizat să beneficieze de o mai largă acceptare. Mulțumesc, domnule Schwab. De asemenea, aș dori să mai adaug că am avut și o vizită foarte bună în uh, Elveția. Am vizitat și uh, circumscripția electorală din care provine domnul Schwab, așadar uh, chestiunile care privesc vama sunt luate foarte în serios aici. Urmează domnul Bușoi și apoi doamna Rula și apoi mai avem Așadar, dacă mai dorește și altcineva să intervină, am înțeles că și doamna Corața Bil. Domnule Bușoi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența aici, în comisia noastră. Suntem cu toții conștienți de faptul că politica în domeniul VAMAL este importantă pentru competitivitatea și economia noastră, dar și pentru siguranța noastră și sănătatea noastră atunci când vorbim de medicamente falsificate. De aceea și întrebările domnului de Campos. Sunt binevenite eforturile dumneavoastră împotriva contrafacerii. Ar trebui să facem tot posibilul să-i convingem pe partenerii noștri internaționali să fie mai eficienți în combaterea acestor practici, pentru că nu este suficient ca noi să fim vigilenți nu este suficient ca dumneavoastră și uh, vămile noastre să-și facă treaba bine fără cooperarea sinceră uh, a partenerilor nostru comercial. Acest fenomen al contrafacerii nu se va micșora. Întrebarea mea, ați văzut o schimbare de atitudine la partenerii noștri internaționali, China, India, Turcia, în uh, această chestiune a contrafacerii. De asemenea, și contrafacerea țigărilor constituie o problemă atât pentru sănătate cât și pentru veniturile bugetare, în special în această uh, perioadă de criză. La mine în țară am, uh, s-a calculat că din cauza <clears throat> contrafacerii de țigări și importului ilegal avem un deficit de un miliard de euro la buget. Salutăm de asemenea progresele uh, pe care le-ați amintit în ceea ce privește uh, procedurile vamale electronice. Vă pot asigura de sprijinul nostru în ceea ce privește adoptarea acestei legislații în Parlament. Este un pas important în activitatea vămilor. Mulțumesc uh, încă o dată foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Bușoi, doamna Rulă. Pot și eu să-i sprijin pe antevorbitorii mei și aș dori să vă mulțumesc și să vă... <clears throat> pentru că am avut o bună colaborare și cu colegii dumneavoastră de la comisie pot și eu să confirm că am avut uh, o vizită în uh, Elveția și în Germania, dar am fost și la Rotterdam și aici am constatat o altă problemă. Sigur, uh, activitatea vamală electronică este un pas important, dar la vizita noastră la Rotterdam ne-am confruntat cu problema resurselor. Statele membre utilizează foarte puțin personal în porturi și acest personal uh, nu face față problema asta ne-a fost prezentată la Rotterdam. Noi uh, vă oferim cooperarea noastră, uh, vedem unde sunt problemele și acolo unde putem, dorim să ne aducem și noi contribuția. Uh, so that concludes the round of our coordinated speakers from the different groups. În felul acesta am încheiat intervențiile coordonatorilor din grupurile noastre și își da cuvântul acum uh, doamne Charles Moza, doamne Weiler, uh, dar aș vrea să ne concentrăm pe programul de lucru al domnului comisar, pentru că există un domeniu atât de vast de măsuri care urmează să fie implementate uh, încât trebuie să vă rog să vă concentrați pe programul domnului comisar. Poate că vor mai exista și alte ocazii să avem discuții pe alte domenii, dar uh, să vă amintesc că la ora 18 și 15 minute trecem la o altă parte a discuției noastre, comisar. Mulțumesc, uh, domnule comisar, spune doamna Șaldemoza, vă mulțumesc pentru că ați venit în mijlocul nostru și pentru că ne-ați uh, oferit o imagine de ansamblu asupra problematicii care vă preocupă și a faptului că luați în serios serios toate problemele cu care ne confruntăm. Am două întrebări concrete. Când vorbim despre uh, vamă, Vorbim și despre relațiile uh, cu țări din afara Uniunii Europene și despre mărfuri care vin din afara Uniunii Europene în piața noastră. Dar de câte ori vizitez eu uh, asemenea uh, puncte vamale, mi se pare că este uh, necesar să uh, existe um, o scindare între domeniul armonizat și uh, domeniul nearmonizat, inclusiv în ce privește piața internă Vă veți strădui oare să creați garanții ca să poată fi posibilă coordonarea nu doar între diversele țări, ci între diversele organisme de supraveghere a pieței, pentru că mi se pare că nu există o urbanizare 100% în acest domeniu. Iar în ce privește intervenția doamnei Rüle, ceea ce poate să creeze protecție pentru cetățenii noștri privind produsele la care recurg, presupune să existe suficient personal care să efectueze controlul asupra mărfurilor uh, care intră pe piață. Ei bine, tocmai în statele membre, în condițiile crizei, există proiecte de reducere a personalului. Noi am vrea ca toți cei care se ocupă de aspectele vamale să, uh, să poată să-și exercite îndatoririle. Mulțumesc! În ce privește supravegherea pieței, cred că <laughs> există uh, foarte mulți colegi care uh, au interese deosebite în acest domeniu. Doamna Weiler, domnule comisar, Aș dori să continui practic ideea pe care a expus-o antevorbitoarea mea. Care sunt resursele financiare de care dispun statele membre? Pentru că de la 1 septembrie anul trecut a intrat în vigoare un cod și spuneați că veți dori să susțineți statele membre care încă nu au reușit să implementeze codul. Există probleme tehnice pentru că îmi pot imagina că în România sau în Estonia există încă dificultăți de implementare sau există poate chiar o rezistență la implementarea acestui cod. În al doilea rând, la Rotterdam, așa cum a spus doamna Rühle, am uh, întâlnit lucruri interesante. Funcționarul competent ne-a spus că și scanarea uh, poate fi utilizată. Poate nu 100%, așa cum uh, planifică americanii să realizeze scanările, dar uh, eu cred că scanarea unor containere nu ar trebui să fie eliminată ca posibilitate de control. Pentru că, mai ales în ce privește comerțul ilegal cu țigări, de pildă, ar putea să fie folosit. Ce alte soluții ar putea să existe ca instrument de control? Eu apreciez faptul că uh, dumneavoastră veți fi dotați acum cu diverse posibilități tehnice, IT și uh, mă rog, alte instrumente de care ne putem servi, um, dar este nevoie ca o asemenea dotare să existe la toate punctele uh, de graniță. Iar pentru că s-a vorbit mult și despre produsele contrafăcute, aș vrea să vă spun că noi l-am uh, criticat pe comisarul uh, predecesor că nu s-a referit și la importurile online de medicamente în directiva pe care a uh, propus-o, pentru că majoritatea produselor contrafăcute mai ales în ce privește medicamentele, nici măcar nu sunt importate pe calea tradițională, ci prin comenzi online. Ei bine, ceea ce ați constatat dumneavoastră între timp, din momentul în care v-ați preluat mandatul, ar trebui poate să uh, ducă la concluzia că toate aceste comercializări online și importuri online constituie o problemă dificilă care încă nu și-a găsit rezolvarea. Mulțumesc foarte mult, doamna Rapti. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. Este prima dată că ne întâlnim cu dumneavoastră după audierea dumneavoastră la preluarea mandatului. Eh, sigur că și întâlnirea cu domnul Monti ne-a trezit interesul, dar eh, acum iată că avem ocazia să eh, avem această dezbatere cu dumneavoastră. Este o mare provocare la care faceți față. Domnul Monti ne-a pus la dispoziție 170 de pagini, din care am putut citi doar primele. Dumneavoastră ne-ați pus doar două pagini la dispoziție pe care am putut să le citim integral. Domnul Monti ne-a prezentat un studiu foarte interesant, dar nu era decât o studi- un studiu eh, pentru care el nu-și poate asuma responsabilitatea ca pro- propunerile sale să fie implementate. Nici, nici nu știm când vor fi implementate. Dumneavoastră însă ne-ați propus eh, o foaie de parcurs cât se poate de concretă. Tocmai asta constituie pentru noi o provocare interesantă și aș vrea să vă adresez trei întrebări. În primul rând, va exista mai mult personal sau mai puțin personal prin introducerea sistemului uh, vamal electronic. Pentru că uh, înțelegeți ce vreau să spun până în momentul în care vom putea uh, utiliza acest sistem. Va mai exista oare o perfecționare uh, continuă a personalului VAMAL și după aceea vreau să știu și ce uh, calificări vor fi necesare pentru cei care vor lucra în domeniul VAMAL pe viitor cum va putea să fie certificată această calificare deosebită. Pentru că nu ține doar de, de factorii uh, economici, ci și de sănătate și de aspecte de securitate. Mulțumesc foarte mult pentru aceste uh, întrebări foarte concrete. Următoarea intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că uh, uh, vom putea să introducem în discuție și aspecte care interesează pe colegii care nu sunt prezenți în sală. Pe mine mă interesează mai ales domeniul produselor contrafăcute și aș vrea să vă gândiți că există un domeniu care ne preocupă foarte mult, este vorba despre uh, contrafacerea unor produse alimentare industrializate. Aș vrea să vă invit să vă gândiți la toate modalitățile care uh, nu trebuie neapărat trebuie să creeze uh, piedici în uh, ce privește comerțul liber, dar există ouă care um, sunt furnizate deși termenul de garanție a depășit și multe alte alimente care sunt nocive. Mulțumesc și voi da cuvântul acum domnului comisar. Mulțumesc, uh, au fost niște întrebări foarte interesante. Poate nu voi fi în stare să răspund tuturor uh, sau să dau o soluție imediată la toate problemele relevate aici, pentru că domeniul serviciilor vamale este complicat, se confruntă cu uh, uh, multe probleme, dificultăți de ordin tehnic, dar sigur, cu mare plăcere voi încerca să răspund întrebărilor. Uh, a fost unele întrebări legate de problema resurselor din statele membre. E adevărat că situația economică e dificilă în aproape toate statele membre. Unele se confruntă cu nevoia de a reduce cheltuielile publice. Deci ce putem noi face la nivelul Comisiei? Eu, iar eu în întâlnirile ECOFIN cu ministrii de finanțe am încercat să-i conving uh, de faptul că prin reducerea bugetelor pentru vămi uh, elimină o sursă potențială de venit. Asta înseamnă că nu e cea mai bună modalitate de a rezolva Uh, uh, problemele pe care le iscă această criză economică. Deci cred că se pot uh, găsi și modalități prin care să se reducă cheltuielile, dar nu din zonele în care creează venituri, în care se creează venituri. Apoi, <clears throat> sigur avem programul pentru 2013 legat de VAMI, unde am încercat să ajutăm statele membre în legătură cu finanțarea cu organizarea uh, de uh, seminarii de formare și 75% din acest program e dedicată dezvoltărilor uh, tehnologice. Lucru de asemenea foarte important, consider eu, pentru evoluția sistemelor vamale. Deci, problema resurselor, sigur, e dificilă, dar încercăm să facem tot ce ne stă în putere, împreună cu statele membre, totdeauna ne-au spus că statele membre sunt angajate în implementarea codului VAMAL uh, uh, modernizat, pentru că e foarte important, și, dar e important și ca ele să-și respecte angajamentele. În ce privește problema transporturilor de mici dimensiuni. Sigur, uh, e și aceasta o problemă majoră și suntem conștienți de acest lucru dar cadrul legal actual considerăm că nu este suficient pentru a putea rezolva în mod eficient această problemă. Pentru că aici, sigur, este o zonă unde uh, contrafacerile uh, pot, uh, se pot ivi, se poate ivi această problemă foarte, foarte uh, des și sigur vom uh, acționa în, această, în acest domeniu. Nu vom aștepta până când uh, se va vota uh, toată legislația mm, și încercăm să ne realiniem sistemele de valoare de risc pentru a, gă- a găsi o posibilitate mai bună de a intercepta aceste transporturi de bunuri contrafăcute am avut uh, câteva rezultate, dar încă există deficiențe la nivelul cadrului legislativ. Astfel e dificil să facem progrese importante. Aici uh, mă bazez și pe activitatea comisiei dumneavoastră, sigur. În legătură cu Mm, ce am putea propune noi pentru uh, comunitatea de afaceri, pentru mediul afacerilor. Cred că principala, uh, principalul element este implementarea codului VAMAL modernizat și toate operațiunile VAMALE astfel uh, vor deveni electronice. Ceea ce sigur că va scădea uh, cheltuielile agenților economici Apoi, intenționăm să uh, realizăm uh, în mod electronic nu doar uh, operațiunile vamale, ci pe viitor să includem și alte operațiuni legate de comerțul internațional. Știți că dacă un agent comercial dorește să aibă activități la nivel internațional, nu se va confrunta doar cu sistemele vamale, ci și cu alte instituții. S-a calculat că într-o țară de mici dimensiuni există 21 de instituții uh, care trebuie să-și coordoneze activitatea pentru a facilita activitatea comercială a acestor operatori. Deci ideea noastră este să încercăm să ajungem la un, un soi de uh, a, abordare unică, comună. Dar sigur că nu e ușor să coordonăm uh, activitatea tuturor acestor instituții. Pentru că ele nu sunt uh, gestionate de autoritățile vamale. Deci încercăm să uh, uh, îmbunătățim cooperarea acestor instituții și cu aceste instituții pentru a, a ne deplasa spre această abordare unică. Sigur, răspuns, cu acest răspuns m-am referit și indirect la problema coordonării activităților între diversele autorități de supraveghere a pieței. Deci, prin punerea în aplicare a sistemului electronic VAMAL, Eh, și un, a unui sistem electronic de comerț internațional, încercăm să implicăm instituțiile care sunt responsabile cu comerțul internațional pentru a, o mai bună cooperare cu serviciile vamale. Cred că e un element foarte important, această cooperare între autoritățile vamale de frontieră, autoritățile de frontieră și autoritățile vamale, cred că uh, în acestui aspect trebuie să ne dedicăm uh, atenția. În problema scanării, cred că trebuie să spunem foarte clar că ne opunem uh, unei scanări de 100% a tuturor containerelor, dar asta nu înseamnă că ne opunem în general scanării. Sigur, sistemele uh, de scanare pot și trebuie utilizate în uh, activitățile serviciilor noastre vamale, dar știți că dacă acestea sunt utilizate în proporție de 100%, asta nu face decât să sporească semnificativ cheltuielile, costurile și noi credem că o evaluare de o abordare bazată pe uh, evaluarea riscurilor e mai eficientă decât uh, o scanare în proporție de 100% și sper că și membrii comisiei dumneavoastră vor avea ocazia să ne examineze studiul, uh, studiul care conține informații foarte clare și dovezi, probe, în legătură cu utilizarea unui sistem de management, multi, eh, management a riscului multistratificat, cu, care, cu ajutorul căruia putem uh, a, realiza aceleași rezultate uh, ca cele obținute prin uh, scanarea 100%, dar la costuri mai mici. Deci, în legătură cu mai multe sau mai puține locuri de muncă. Sigur, după implementarea acestui cod VAMAL modernizat, Uh, nu știu exact ce, e, e o întrebare dificilă, nu știu dacă pot răspunde acum, nu știu ce se va întâmpla exact, sigur. Dacă sistemele vamale vor fi electronice, asta înseamnă că activitatea uh, serviciilor vamale va fi mai eficientă. Ceea ce probabil va însemna că va fi nevoie de mai puțini uh, angajați în acest domeniu. Dar eu consider că avem și zone limitrofe acestui domeniu, uh, domeniului Vamal și personalul care nu va mai fi necesar direct uh, uh, în, serviciul, în serviciile Vamale va putea să beneficieze de formare și apoi să <clears throat> aibă activități în domenii legate de comerțul internațional și în legătură cu formarea uh, personalului din uh, uh, serviciilor vamale în statele membre, avem un sistem de educație, de, de, de învățământ electronic, în care angajații din serviciile vamale, de care angajații serviciilor vamale pot uh, beneficia și asta se poate face de acasă, deci ei nu trebuie să se deplaseze până la Bruxelles sau în altă parte. Acum, în legătură cu punerea în aplicare a codului vamal uh, modernizat, se pune accentul pe formare și asta va face parte din programul de punere în aplicare și autoritățile din statele membre, sigur, vor beneficia de formare în, pentru punerea în aplicare a codului vamal modernizat. În uh, problema relațiilor internaționale și punerea în aplicare a protecției drepturilor de proprietate intelectuală, e important faptul că noi uh, colucrăm cu partenerii noștri uh, majori uh, cu China, Rusia, pentru a rezolva aceste probleme. Cu China avem un acord, un acord de cooperare, acorduri de cooperare, mă scuzați, care privesc implementarea Eh, a fost vorba de o punere în aplicare pentru un an de zile, dar în septembrie mă voi deplasa în China, mă voi întâlni cu reprezentanții autorităților vamale eh, din China și le voi propune prelungirea eh, aplicării acestui acord. Dar suntem pe cale să înființăm rețele de autorități vamale, după cum spuneam, în principale porturi și aeroporturi, Uh, și uh, să îmbunătățim schimbul de informații între autoritățile vamale. Ne ocupăm și de acest lucru, conform acestui acord.